domnului Dimitrios Cristofios. Aveți cuvântul. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei Europene, doamnelor și domnilor, președinți de grupuri politice în Parlamentul European, doamnelor și domnilor deputați europeni, doamnelor și domnilor comisari, doamnelor și domnilor dragi prieteni. Este o adevărată onoare să mă aflu aici, în plenul Parlamentului European pilonul democrației europene, ca să vă prezint viziunea noastră asupra Uniunii și ca să vă prezint de asemenea și marile priorități ale primei președinții cipriote a Consiliului. Aș dori să-mi exprim respectul și aprecierea față de Parlamentul European, care joacă un rol deosebit de important în uh, promovarea valorilor fundamentale care stau la baza Uniunii Europene. Dați-mi voie să vă spun că și pe plan personal sunt foarte bucuros de faptul că Tratatul de la Lisabona a transformat Parlamentul European într-un colegiuitor cu drepturi pline în majoritatea dosarelor legislative. Această evoluție este una pozitivă, în mod evident, ea extinde și consolidează democrația în Uniunea Europeană. Domnule președinte, dragi prieteni, pentru prima dată, Cipru va fi timp de șase luni în fruntea Uniunii Europene. De prima dată, de când am intrat în Uniunea Europeană și uh, acest lucru se petrece într-o situație foarte dificilă pentru Uniunea Europeană. Criza economică mondială lovește greu foarte multe state membre. Presiuni importante uh, suferă și zona euro. Provocările cu care se confruntă Uniunea noastră necesită răspunsuri europene puternice. Cu siguranță a venit vremea să reflectăm, să ne gândim la punctul de pornire al Uniunii Europene, care se găsește în cenușa celui de-al doilea război mondial. A venit vremea să avem o viziune să ne inspirăm din curajul și din clar viziunea părinților fondatori ai Uniunii Europene, o viziune de pace, de pluralism și de justiție socială. În această perioadă de criză este mai urgent ca niciodată să ajungem la o Uniune mai solidară, mai eficace, la o Europa mai bună. Asta datorăm fondatorilor vizionare ai Uniunii Europene și asta datorăm tinerilor, copiilor noștri și nepoților noștri. Să obținem o Europa mai bună, asta ne cer cetățenii Uniunii Europene și aceasta este obligația noastră. Trebuie să răspundem la așteptările cetățenilor noștri să facem tot ce putem pentru o Uniune care va reprezenta mai mult pentru cetățeni. O Uniune a coeziunii sociale, a bunăstării, a siguranței și a creșterii. În aceste șase luni vom face tot ce putem ca în măsura posibilului să favorizăm orice inițiativă legislativă care va contribui la această viziune a unei Europe mai eficace și cu mai multă coeziune socială. O Europă care lucrează pentru bunăstarea cetățenilor europeni. Acesta este obiectivul nostru politic în cele șase luni de președinție cipriotă. Și ă, ne dorim cu adevărat să știm că ne putem baza pe susținerea și pe ajutorul tuturor instituțiilor și mai ales Uh, pe ajutorul Parlamentului European. Se știe că au uh, avut loc multe crize ale construcției europene de la începuturi și până acum. Însă, acum, criza aceasta socio-economică face ca Europa să aibă un rol foarte important de jucat, confruntată cu aceste provocări, provocările cele mai mari de când a fost creată Uniunea Europeană și până acum. Bunăstarea și coeziunea socială sunt grav amenințate în Uniunea Europeană. În același timp, se constată și uh, fracturi în Uniunea Europeană. Divergențe ce apar din cauza unor măsuri care au fost luate și din cauza unor măsuri care au fost aplicate greșit în situația de urgență, când ar fi fost nevoie să se stabilizeze situația. Credem că avem nevoie de coeziune și stabilitate între statele membre și numai împreună vom reuși. Am convingerea că Uniunea Europeană va putea să depășească cu succes dificultățile cu care se confruntă. Uniunea Europeană nu are altă opțiune decât să fie tot mai puternică în fața crizei. O criză care afectează, din păcate, și încrederea cetățenilor europeni în construcția europeană. vom putea să răspundem uh, cu succes uh, la aceste provocări numai dacă împreună dăm dovadă de încredere în instituțiile europene. Metoda comunitară a fost întotdeauna un instrument foarte puternic de apărare a intereselor comune și trebuie chiar ea apărată. Trebuie să aprofundăm politica de unificare europeană, care la rândul ei contribuie la coeziunea socială. După părerea mea, aceasta este cea mai bună cale de a răspunde în mod eficient crizei actuale. Dragi prieteni, Dragi prieteni, cred că dacă dorim să ne ocupăm eficient de Uniunea Europeană, dacă dorim să-i alinăm rănile provocate de criză, trebuie să uh, diagnosticăm în mod corect cauzele crizei. Împreună trebuie să facem o analiză îndrăzneață și aprofundată a uh, dimensiunilor acestei crize economice. Trebuie să avem, de asemenea, tăria să ne realizăm uh, autocritica la nivel național și la nivel european. Trebuie să vedem care au fost punctele slabe, care au fost uh, lipsurile politicilor implementate în Uniune în ultimii 20 de ani. Mai ales în ultimii 20 de ani. Nu poate fi negat faptul că politicile aplicate în ultimii ani, politici neoliberale bazate pe piață, fără niciun fel de control social, fără niciun fel de supraveghere, au dat greș. Pur și simplu, pentru că uh, economia liberă de piață este una, dar uh, impunitatea piețelor este cu totul altceva. Lipsa de supraveghere din partea statului a fost un element negativ și în niciun caz nu va trebui să uh, lăsăm uh, ca societățile noastre să ajungă uh, să sufere de acțiunile necontrolate ale piețelor. S-a văzut că toate măsurile luate în ultimii 20 de ani au fost ineficiente. A fost absolut clar. Nu putem să ne lăsăm pe mâna piețelor politicile foarte severe de austeritate implementate pentru a contracara criza, nu numai că nu au rezolvat problemele, ci le-au mai și agravat. Numai prin politici de austeritate se uh, aduce atingere statului providență și creșterii. De fapt, ce ar trebui ar fi să lucrăm pentru creștere. Bogăția produsă trebuie repartizată mai echitabil. Nu putem să avem doar o abordare de punere în comun a problemelor și nu doar a cauzelor acestora. Este nevoie să lucrăm împreună și să-i pedepsim pe cei care au avut un comportament negativ. Cetățenii de rând ai Uniunii Europene sunt ultimii vinovați de aceste lipsuri, de aceste erori care afectează Uniunea Economică și Monetară. Orice ar fi, avem o obligație morală și politică să repartizăm în mod corect povara crizei. Va trebui de asemenea să protejăm păturile cele mai fragile ale societății. Dragi prieteni, dați-mi voie în acest moment să-mi exprim emoția profundă emoție pe care o trăiesc ori de câte ori văd la televizor imagini cu cetățeni afectați grav de sărăcie. Cetățeni care se străduiesc să supraviețuiască așa cum pot. Trebuie cel puțin să refuzăm această situație de sărăcie din Europa. Nu putem să rămânem uh, de piatră atunci când vedem că sărăcia duce la excludere socială, la sărăcia unor, sărăcirea unor mari pături din societatea europeană. Domnule președinte, de aici uh, vă cer să colaborăm. Haideți să lucrăm împreună ca să găsim o soluție, ca să aplicăm un program de asistență alimentară pentru cetățenii cei mai săraci. Să le punem la dispoziție alimentele de bază. Eu mi-aș dori ca până la sfârșitul președinției cipriote să reușim să avem rezultate concrete prin acest program. Prin acest program, dar și adoptând alte acțiuni în aceeași direcție. În măsura posibilului, trebuie să reducem aceste probleme sociale. Sigur că nu doar așa vom reuși să le rezolvăm. După părerea mea, cel mai important este să repartizăm mai bine bogăția produsă. Avem nevoie de o politică socială mai coerentă combinată cu asistență pentru IMM-uri care sunt coloana vertebrală a Uniunii Europene. Numai așa vom reuși să creăm mai multe locuri de muncă și mai multă coeziune socială în Uniunea Europeană. Fără îndoială, în ultimul an, mulțumită ajutorului Uniunii Europene, am reușit să aplicăm acțiuni de crearea unor condiții mai bune de competitivitate și de creștere pentru economia europeană și mai ales pentru IMM-uri. Au fost acțiuni și inițiative care uh, vor permite, sperăm noi, să se amelioreze condițiile de muncă, mai ales pentru tineri și care vor realiza și o economie mai verde. Toate acestea pe lângă toate celelalte măsuri menite să combată criza datoriei. De fapt, trebuie să reușim să reconciliem abordarea uh, ce favorizează disciplina bugetară. E foarte important să se um, evite irosirea și să se facă ordine în finanțele publice. Însă trebuie și să avem strategii de creștere, strategii de creare de locuri de muncă în Europa, în paralel. Ca președinția Consiliului sperăm să avem o cooperare strânsă cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați europeni. Și, de asemenea, să colaborăm și cu Comisia Europeană ca să putem aplica inițiative menite să uh, mai uh, ușureze presiunea socială care afectează foarte multe state din Europa și unde sunt mai ales afectați tinerii, copiii noștri, viitorul Europei. Avem nevoie de o Europa mai socială și asta mai ales în condițiile economice actuale care sunt dificile. Numai așa cetățenii europeni vor putea din nou să creadă în viziunea Uniunii Europene. Numai așa vom reduce prăpastia dintre cetățenii europeni. care de, desparte centrele de criză de Bruxelles. Doamnelor și domnilor, stimați deputați, în acest context de eforturi pentru o mai bună Europa, președinția cipriotă și-a stabilit patru priorități – în primul rând, o Europa mai eficace, o Europa mai fiabilă. Președinția cipriotă va pune accentul pe cetățeni în cadrul financiar multianual 2014-2020. Obiectivul este să încheiem negocierile și să avem un buget eficient al Uniunii Europene care să uh, favorizeze creșterea și crearea de locuri de muncă. Președinția va încerca să uh, ducă mai departe negocierile privind cadrul legislativ, privind politicile comune, în următoarea perioadă de programare. De exemplu, politica comună de pescuit, politica agricolă comună. Ne vom ocupa și de politica de inovare și cercetare. Foarte importantă este aici politica energetică și, de asemenea, crearea unor rețele de transport, de telecomunicații, de energie, toate acestea vor uh, contribui la competitivitatea noastră și, de asemenea, la integrarea mai profundă a Uniunii Europene. Dezvoltarea durabilă va fi un subiect foarte important pentru președinția cipriotă. Vom ține cont întotdeauna de uh, nevoia de a avea o mai bună politică de transport care să țină cont și de schimbările climatice. Ne vom gândi la mediu și la energie și vom pune accentul mai ales asupra politicii maritime a Uniunii Europene. Îi vom da uh, un nou avânt, vom avea un summit special la Sol, în prezența președintelui Comisiei Europene. Acolo vom adopta o nouă declarație pe acest subiect. Cea de-a doua prioritate este o Europa cu o economie mai eficace, bazată pe creștere. Criza economică a arătat că este necesar ca politicile Uniunii Europene să fie mai eficace, să aibă mai multe rezultate, iar președinția noastră va pune accentul pe implementarea strategiei UE 2020. Trebuie să consolidăm creșterea economică, să exploatăm orice posibilitate de creare de locuri de muncă. Acesta este un subiect deosebit de important pentru președinția cipriotă. Nu va fi singurul subiect important al președinției noastre. Ne vom gândi și la tot ce poate fi pus în serviciul consumatorilor europeni, la tot ce poate crea transparență pe piață. Cu ocazia președinției noastre și cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a pieței unice, vom lucra pentru aprofundarea pieței unice. A venit momentul să dăm un nou avânt economiei europene, să creăm progres social, să ajutăm IMM-urile în eforturile lor și în același timp să protejăm consumatorul. Fără îndoială, piața unică reprezintă o bază foarte stabilă pentru integrarea europeană, mai ales în perioada de criză economică. Trebuie să ameliorăm piața unică. Trebuie să consolidăm competitivitatea europeană. Cea de-a treia prioritate. O Europa care înseamnă mai mult pentru cetățeni, mai multă solidaritate, mai multă coeziune socială. Una din marile priorități ale președinției cipriote este o implicare mai bună a partenerilor sociale a ONG-urilor în implementarea strategiei 2020 și mai ales în privința ocupării, a combaterii sărăciei și a excluderii sociale. Avem intenția să utilizăm cele mai bune practici la toate nivelurile, fie naționale, fie europene. ca să permitem o participare a societății civile la, implica, la munca noastră în aceste șase luni. Comunicarea este un element foarte important al strategiei 2020. Și este unul din obiectivele noastre fundamentale să ieșim din criză. Dorim să ne orientăm cel mai mult către straturile sociale cele mai afectate de sărăcie și de excludere socială. Președinția cipriotă dorește să consolideze coeziunea socială și se va concentra asupra luptei împotriva sărăciei, mai ales a sărăciei în rândul copiilor. Președinția cipriotă dorește de asemenea să se ocupe de programul pentru o îmbătrânire activă și subliniază că acesta implică o participare a persoanelor în vârstă la toate activitățile, activități culturale și sociale. În ceea ce privește egalitatea și paritatea, președinția cipriotă dorește să se ocupe de uh, crearea unor rețele pentru a combate violența la adresa femeilor și ne vom apleca mai ales asupra ajutorului pentru victime. Președinția noastră va urmări negocierile privind uh, reducerea inechității salariale, disparităților salariale între bărbați și femei. Iar unul din obiectivele fundamentale ale președinției noastre va fi să creeze un sistem comun de azil până la sfârșitul lui 2012 consolidând cooperarea între statele membre pentru a-i proteja pe cei care au nevoie de protecție internațională. În domeniul educației și al culturii vom pune accentul pe programul Erasmus pentru toți și pe combaterea analfabetismului. Cea de-a patra prioritate Europa în lume, o Europa mai apropiată de vecinii săi. Președinția cipri cipriotă va colabora strâns cu un altă reprezentantă pe temele de politică externă și de securitate și de asemenea va colabora cu Serviciul European de Acțiune Externă. În acest context și date fiind marile evenimente ce s-au petrecut pe malul sudic al Mediteranei, Credem că va trebui să punem accentul pe dimensiunea sudică a politicii europene de vecinătate, consolidând relația Uniunii Europene cu statele din sudul Mării Mediterane. Este important ca popoarele arabe din vecinătatea noastră care s-au revoltat, care vor democrație și stat de drept, să își facă propriile alegeri printr-o procedură liberă și democratică, să-și aleagă propriile guverne. Eu cred că ar fi o eroare istorică dacă Europa ar încerca să impună acestor popoare modelul său de democrație. Însă ce poate și ce trebuie să facă Uniunea Europeană este să ajute pe tinerii care se exprimă pentru o societate pluralistă. Acesta este un element fundamental. Mai mult, președinția cipriotă va reprezenta um, foaia de parcurs pentru programul de extindere, una din politicile cele mai de succes ale Uniunii Europene. Domnule președinte, dragi prieteni, în încheiere, aș dori să mă refer la filozofia din Grecia antică. Este unul din pilonii de la baza patrimoniului nostru comun cultural. În Republica lui Platon, Socrate se întreabă care este sensul vieții și Socrate răspunde direct, să fii un bun atenian, un bun cetățean al Atenei. Ce înseamnă un bun atenian, Socrate? întreabă Platon. Răspunsul e E simplu, dragi prieteni, simplu, dar plin de înțelesuri. Un bun atenian este cel care lasă Atena mai bună decât era când a venit la Atena. E simplu, e corect și e plin de înțelesuri. Atena lui Socrate, Atena lui Platon este astăzi casa noastră comună, Uniunea Europeană ca lideri europeni, avem datoria să lucrăm fără încetare ca să transformăm Europa într-un loc mai bun pentru cetățenii europeni și mai ales pentru generațiile viitoare. Prin politici inovatoare, prin politici îndrăznețe care așează omul în centru Uniunii Europene. Astfel vom ajunge la o economie durabilă și la coeziune socială. În prioritățile pe care le-am menționat, ați văzut că președinția cipriotă a, ă, are un program ambițios. Însă, suntem conștienți de cât de dificil este contextul actual și de provocările ce apar la nivel european. După cum știți, țara mea se confruntă cu niște provocări suplimentare pentru că suntem divizați. Ca urmare a ocupării turce asupra nordului insulei. Vreau să vă confirm în mod categoric că nu vom precupeți niciun efort ca să ne concentrăm pe exercitarea președinției și nu ne vom lăsa distrași de nimic, nici măcar de această ocupare. Președinția cipriotă va încerca în măsura posibilului să contribuie la obținerea unei Europe mai bune pentru binele cetățenilor europeni. Avem șase luni, ne așteaptă șase luni în care, cu ajutorul dumneavoastră al tuturor, al reprezentanților instituțiilor, dar și al reprezentanților societății civile, să putem să ne apropiem mai mult de acest obiectiv comun și vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumim, domnule președinte Christofias. Are acum cuvântul în numele Comisiei, domnul Barroso. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Republicii Cipru, stimați deputați, dați-mi voie să încep prin a îmi exprima sprijinul față de președinția uh, cipriotă. Vom coopera cu dumneavoastră într-un spirit de loialitate uh, completă și vă urăm cât se poate de mult succes, ceea ce va fi în succesul, în uh, interesul țării dumneavoastră, dar și al întregii Uniunii Europene. Președinția este întotdeauna o provocare pentru toate statele membre și este de la sine înțeles că această provocare este dublă când uh, președinția are loc pentru prima dată și într-un context economic dificil. Însă eu am foarte multă încredere în um, capacitatea Ciprului de a uh, prelua președinția europeană. Nu numai după ce am ascultat uh, discursul uh, președintelui Cristofias astăzi. Însă, în perioada din ultimii trei ani, uh, Um, guvernul cipriot și Uniunea Europeană și Comisia s-au bucurat de o cooperare fructuoasă. Mâine și poi mâine uh, colegiul uh, comisarilor se va întâlni cu uh, echipa președinției cipriote cărora, căreia țin, țin să-i mulțumesc pentru munca de pregătire foarte bună. După această inaugurare trebuie să continuăm munca noastră. Apreciez faptul că președinția cipriotă a ă, stabilit prioritățile corecte. Împărtășim obiectivele președinției, având ca scop o Europa mai competitivă, dar bazată și pe incluziune socială, coeziune socială și o Europa care să joace un rol mai important în, pe scena internațională și în vecinătatea sa acest lucru corespunde uh, abordării uh, pe trei părți uh, pe care o sprijină Uniunea Europeană de, Comisia de mult. Investiții țintite, bugete consolidate. Pentru a avea o președinție de succes, va fi foarte important să ne concentrăm asupra celor uh, propuneri legislative care pot obține rezultate tangibile până la finalul lui 2012. În primul rând, cadrul financiar anual, unul dintre instrumentele primare pentru a aduce valoare adăugată la nivel european și pentru a crea locuri de muncă în Europa, președinte. Uh, Domnule Cristofias, domnule Schulz, stimați deputați, dați-mi să vă rog să facem toate eforturile posibile pentru a atinge un uh, acord cu privire la uh, CFM uh, până la finalul anului. Am trimite un semnal că atunci când este vorba de creștere, dorim să acționăm, nu ne bazăm numai pe retorică. Un acord și nu orice fel de acord, unul bun, poate chiar foarte bun, până la finalul anului, ar însemna foarte mult pentru Europa și ar fi un succes pentru președinția cipriotă. Comisia Europeană, în zilele următoare, va prezenta cifre actualizate pentru propunerea noastră privind uh, CFM, care va include și impactul aderării Croației în 2013 și va lua în considerare ultimele date statistice naționale și regionale aceste cifre, în general, vor fi marginale în ceea ce privește cifrele, însă trebuie să fie uh, actualizate uh, pentru a avea datele uh, chiar uh, cele mai uh, fiabile. Drept, după aceasta vom uh, putea duce discuții cu privire la aceste cifre. Nu pot decât să reiterez ceea ce am spus. Cifrele propuse anul trecut sunt valabile, sunt echilibrate, adecvate și realiste. Uh, sunt realiste în circumstanțele actuale, dar prezintă și un nivel de ambiție suficient. Și am să rog Parlamentul și Consiliul să recunoască că ceea ce am propus deja este o foarte bună bază de compromis. Bineînțeles, negocierile cu privire la CFM sunt un uh, pachet. În paralel cu cadrul general, negocierile trebuie să fie încheiate cu privire la propunerile sectorale cu privire la politicile europene pentru că acestea sunt baza uh, efortului nostru de a crea creștere și locuri de muncă. Trebuie să facem uh, eforturi și progrese în reforma PAC, în reforma politicii uh, de pescuit, uh, Orizont 2020, facilitatea meca- uh, conectarea Europei și uh, rețelele transeuropene. Și nu trebuie să neglijăm instrumentele financiare externe în același timp. Aproximativ 70 de programe sectorale sunt uh, incluse în CFM, deci avem foarte multă muncă de făcut și va fi nevoie de mult efort din partea președinției. Noi, la Comisie, vă vom sprijini în, uh, în cea mai mare măsură Însă, cadrul financiar multianual este numai una dintre pârghile pe care le avem la dispoziție pentru crearea locurilor de muncă și pentru creștere. Există și alte domenii în care trebuie să înregistrăm progrese. De aceea salut faptul că președintele Cristofias este de acord că trebuie ca toate instituțiile să coopereze, inclusiv Parlamentul European, în lunile uh, care urmează. Este singurul mod de a ajunge la anumite rezultate stabile, obligatorii, și care nu sunt supuse uh, norocului uh, după ce sunt anunțate. De asemenea, trebuie să continuăm cu propunerea uh, legislativă rapidă cu privire la piața unică, actul pieței unice 1. In, uh, intenționăm să facem propuneri cu privire la un act al pieței unice 2. Sperăm că președinția uh, cipriotă va începe să lucreze la acestea uh, fără întârziere. Și vă mulțumesc pentru faptul că ați spus că trebuie să fie aprofundată uh, piața unică. Pre- domnule președinte, stimați deputați, după cum am spus ieri, trebuie să continuăm să uh, creăm stabilitate în Europa și să creăm o uh, unitate, o uniune monetară uh, și economică în Europa. Avem nevoie și de uniune bancară, să creăm o autoritate de supraveghere unică uh, anexată uh, BCE și în același timp vom încerca să păstrăm arhitectura uh, generală a Uniunii Europene cu 27 și în curând 28 de membri, mai ales a pieței unice, pentru a proteja integritatea Uniunii noastre uh, și drepturile uh, de pline ale Parlamentului European. În același timp, trebuie să se facă foarte mult cu privire la propunerile deja uh, depuse cu privire la uh, reguli mai stricte, cu privire la agențiile de rating, cu privire la bănci, cu privire la instrumentele financiare și de piață și așa mai departe. Putem înregistra progrese în acest domeniu, dar trebuie să muncim din greu la asta. Vor exista două inițiative care vor, trebui, care vor fi um, uh, adoptate. Printre altele, trebuie uh, să uh, înregistrăm progrese și cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. Nu putem decât să solicităm mai multă solidaritate, dar asta dacă suntem și dispuși să acceptăm mai multă responsabilitate. M-am referit numai la uh, punctele importante, cele mai importante asupra cărora trebuie să ne concentrăm în următoarele luni. Bineînțeles, știu că programul președinției este mult mai extins, dar cred că trebuie să ne concentrăm asupra ceea ce putem obține într-o perioadă cât se poate de scurtă. Aș dori să mă refer și la Schengen și la pachetele referitoare la brevet. Sunt convins că vom putea găsi soluții mai bune decât sunt acum pe masa Consiliului. Dar cred că pentru ca președinția Consiliului să fie una de succes, trebuie să fie hotărâtă și concentrată. Șase luni trec foarte repede ieri am avut o reuniune cu președintele Schulz și cu președintele Cristofias și am menționat că va fi cea de-a 17-a președinție a Consiliului pe care o voi urmări îndeaproape și pot să vă spun că cele mai de succes au fost cele care s-au concentrat asupra priorităților esențiale. Comisia vă va ajuta să obțineți, uh, să atingeți uh, un nivel cât mai înalt în, uh, în încercările dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule președinte ale Comisiei. Deschid dezbaterea, în primul rând, în numele PP, Joseph Dol. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Cristofias, dragi colegi, Republica Cipru ia, preia președinția Consiliului într-un moment uh, esențial pentru Europa. Chiar ieri spuneam că Consiliul European a consacrat 30 de reuniuni crize economice și nu s-a terminat. 30 de reuniuni care reprezintă doar începutul unui plan de acțiune. În această dimineață vă cer noi președinții curaj și hotărâre. O președinție care sper că îi va convinge pe cei 26 de parteneri să se hotărască pentru o Europa integrată, politică și în sfârșit suverană deci în sfârșit unită. Criza economică este atât o provocare cât și o oportunitate. Oportunitatea, provocarea, am cer scuze, este cea a competitivității economiei și a șomajului care bate recordul cu o medie de 11%. Iar oportunitatea este să facem ceea ce ar fi trebuit să facem de la început, adică o politică economică comună, o politică a echilibrului bugetar și mai ales a investițiilor pe termen lung. Domnule președinte Cristofias, chiar dacă dumneavoastră și uh, cu mine venim din partide politice radical opuse, uh, grupul meu susține politica președinției dumneavoastră și am reținut o frază foarte dragă mie, metoda comunitară și aici știu că pot conta pe dumneavoastră. Uh, ca și dumneavoastră, grupul Partidului Popular European dorește ca Uniunea Europeană să fie mai eficientă, mai pertinentă, mai performantă și să restabilească o legătură cu creșterea. Aceasta este baza pe care trebuie să acționăm, profitând de cea de-a 20 aniversare a pieței unice pentru a finaliza în sfârșit uh, eforturile începute de Jacques Delors și a pune în practică cât mai repede actul pentru piața unică, să aplicăm totodată directiva privind serviciile, să creăm o adevărată piață unică digitală, să acționăm totodată ușurând sarcinile care cântăresc greu asupra întreprinderilor și mici și mijlocii. Toate acestea sunt măsuri de creștere, deci care vor genera ocuparea forței de muncă. Aceste măsuri vă rog să le puneți în aplicare în strânsă legătură cu Parlamentul și cu Comisia. Un alt aspect fundamental al președinției dumneavoastră se referă la negocierea cadrului financiar multianual. Grupul meu speră și dorește ca lucrurile să avanseze în decursul acestui semestru și să înțelegem cu toții mai bine că bugetul european este un buget de investiții, de creștere și de ocupare a forței de muncă totodată și să investească toate cele 27 de state membre în uh, educație, în energie, în transport, în energie și cercetare, în securitate alimentară și vorbeați chiar de ajutor alimentar pentru cei mai um, săraci dintre noi, iată domeniile în care uh, grupul meu vă va susține. Iată totodată de ce președinția cipriotă va găsi în Parlamentul European un interlocutor activ și angajat în ceea ce privește perspectivele financiare, astfel încât bugetul să fie adaptat la nevoile actuale. Vă vom susține pentru ca la finalul anului să avem un pachet cadou pentru, an, uh, pentru de Crăciun în ceea ce privește bugetul cadrului financiar multianual. Uh, Dragi colegi uh, și domnule Barroso, vă rog să nu glumiți. Pachetul va fi unul bun, vă asigur. Mai este un subiect pe care aș fi vrut să îl abordez în fața dumneavoastră. Situația politică din uh, unul din statele noastre membre, România, din ultimele zile. Doamna Vivian Reding a, și-a exprimat preocuparea și o citez în fața act- atacurilor actuale împotriva Curții Constituționale și independenței Curții Constituționale din această țară. Uh, ea a mai spus că un sistem uh, juridic independent este o condiție esențială pentru justiția europeană. Grupul meu se uh, alătură preocupărilor Comisiei și chiar eu săptămâna trecută mi-am exprimat temerile în ceea ce privește funcționarea actuală a democrației în România. Și solicit Comisiei și în mod foarte sincer să nu plecăm în două luni de vacanță, ci să continuăm să urmărim ce se întâmplă acolo și acest dosar, așa cum am făcut-o și cu alte dosare. Este important ca în următoarele șase luni să progresăm în diversele dosare și, domnule președinte Cristof, ias contăm pe dumneavoastră. Este um, un cadru în care puteți face multe lucruri frumoase. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Dol. numele SND urmează acum Hannes Voboda. Mulțumesc. O observație pe scurt către colegul Dol. M-aș bucura dacă ați fi la, măcar pe jumătate atât de critic față de Ungaria cum sunteți față de uh, România în ceea ce privește încălcarea drepturile omului. Oricum, în, indiferent de țară, noi suntem de partea valorilor și principiilor europene. Domnule președinte, dați-mi voie să vă urez bun venit. Uh, sunt, veți face cu siguranță treabă bună pentru că aveți, uh, sunteți angajat în acest domeniu. Nu va fi o președinție ușoară. Vă putem promite că vă vom ajuta, dar nu va fi o președinție. Uh, președintele întrerupe. Hannes, avem o problemă cu uh, interpretarea engleză, spune președintele. Cabina engleză este rugată să dea un semn pentru a se vedea dacă funcționează. Se pare că funcționează. Îl rugăm pe domnul Svoboda să o ia de la început. Criza economică va rămâne, criza bancară este prezentă în continuare. Sunt recunoscător președintelui Comisiei că a spus clar că sprijină Parlamentul uh, Uh, în uh, crearea uh, autorității de supraveghere bancare, noi o cerem de mult timp, nu trebuie să uităm și Cipru este un exemplu că și dacă nu ești în zona euro și se poate vedea asta și în alte țări, că chiar dacă nu ești în zona euro, se, pot ajun- se poate ajunge la um, situații grave. Uh, și în continuare există bancheri care speculează cu banii altora. Am văzut asta la Barclays și la alte bănci. În continuare există bănci uh, și bancheri care cred că pot uh, manipula piața fără ca nimeni să-și dea seama. Și asta trebuie să sfârșească. Avem nevoie de o supraveghere uh, bancară și asta trebuie să fie creată în următoarele luni. Aș dori să mă refer și la taxa pe tranzacție financiară. De curând am avut uh, raportul anii Podimata pe care l-am adoptat cu mare majoritate în acest Parlament. Știu că țara noastră este sceptică, însă este necesar să ajungem la taxa pe tranzacție financiară. Nu va rezolva toate problemele, însă ați vorbit despre faptul că trebuie distribuite în mod mai egal uh, Uh, poverile sociale și economice. Însă taxa uh, pe tranzacțiile financiare ar putea contribui la asta, ar contribui la faptul ca și sectorul bancar să își aducă uh, contribuția în aceste momente de criză și cred că este necesar acest lucru. Să trecem la buget. Colegul Dol a spus că vom avea un cadou de Crăciun. Sper că are dreptate și sper că este un cadou. Uh, Sper că nu vom sărbători Crăciunul cu un compromis uh, neadecvat. Uh, există uh, prietenii unei mai bun, unor mai buni cheltuieli și există cei care uh, vor mai multă coeziune. Uh, dacă cei care vor cheltuieli mai bune, better spending, cred că asta este singura soluție, nu au dreptate uh, dacă uh, prietenii coeziunii spun că trebuie cheltuiți mai mulți bani și asta va rezolva tot, nici ei nu au dreptate. Noi, socialdemocrații, dorim să avem un buget care este performant, care poate duce la îndeplinirea sarcinilor, care duce la creștere, dar care contribuie și la productivitate și la competitivitate. Însă nu putem Uh, reduce bugetele, spunând că trebuie să facem mai mult pentru creștere, mai ales reducem mijloacele și fondurile de care e nevoie. Dacă domnul Cameron are nevoie de o instituție mare, o va finanța, dar dacă este vorba de a oferi uh, fonduri în uh, zonele de coeziune, președintele s-a referit la asta, fie că este în Polonia sau în Lituania, E bine, brusc, dacă este nevoie de fonduri de coeziune, este nevoie de reduceri bugetare, de fapt. Și aici noi spunem nu, avem nevoie de investiții, de creștere, de ocupare. Și de aceea nu punem uh, reducerii drastice a uh, fondurilor. Mă bucur că uh, a existat în, în Franța o o distanțare de această metodă a reducerilor drastice. Mă bucur că și în Germania uh, s-a recunoscut faptul că un buget are nevoie de o anumită mărime pentru a contribui la creștere și la dezvoltare. Și, bineînțeles, îmi doresc un cadou de Crăciun, nu pentru noi, nu pentru Parlament, pentru Consiliu, pentru Comisie, ci pentru populația europeană care are atât de mare nevoie de aceasta. Trecem la uh, prezenția cipriotă într-o regiune afectată de criză. Uh, și Ciprul este o țară atât de apropiată de un alt, o altă zonă de criză, cea a Orientului Mijlociu. Știu că Cipru are relații bune cu această zonă și le va folosi. Ultima observație se referă la Turcia. Uh, eu regret modul în care se comportă Turcia față de președinția uh, cipriotă. Uh, președinția cipriotă este președinția Uniunii Europene și dacă Turcia boicotează președinția cipriotă, boicotează Uniunea Europeană. Noi rămânem la viziunea unui Cipru uh, unit. Sperăm că uh, vom putea cu toții uh, trăi împreună în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, în numele ALDE, Graham Watson. Domnule președinte Christofias, țara dumneavoastră nu poate conduce Uniunea Europeană prin dimensiune sau prin forță. Trebuie să conduceți, deci, prin puterea exemplului. Dați un exemplu de creștere economică, utilizați-vă influența ca să reunificați poporul din Cipru se vorbește despre 12.000 de euro pentru prosperitatea fiecărei familii de pe insula dumneavoastră. Dați un exemplu de combatere a criminalității, a corupției. Dați un exemplu făcând ordine în sistemul alambicat de, al avocaților din Cipru care sunt mână în mână cu agenții imobiliari care păcălesc străinii să cumpere așa zise case de vacanță în Cipru. Nu uh, uh uitare nu dați uitării bogățiile naturale ale insulei dumneavoastră și nu uh, uitați acordurile cu Ankara. Veți duce mai departe negocierile bugetare și foaia de parcurs 2020, uh, 2000, pentru 2015. Îmbinați-le reducând dependența de gazul din Rusia veți uh, conduce discuțiile privind supervizarea bancară și datoriile suverane. Folosiți BCE și BEI ca să ajutați națiunile mai slabe și să le aduceți iarăși la pragul solvabilității. Ați vorbit de o Europa mai bună pentru copii și nepoți. Trebuie să vorbiți cu Turcia. Să nu treceți cu vederea Uh, situația cetățenilor noștri care se află în spatele uh, sârmei ghimpate. Împreună cu concetățenii mei din Gibraltar riscă să fie popoare uitate, date uitării de gardienii tratatelor care sunt prea sfioși ca să se ia de cei cu gura mare. Acum 40 de ani, o altă insulă din Mediterana, uh, pe care uh, poetul George Mustachi o numea uh, pe, o numea o insulă în spatele sârmei ghimpate din Mediterană, cum sunt atâtea. Nu uitați ce se întâmplă pe țărmul de sud al insulei dumneavoastră. Pentru că poate vă e mai ușor să uitați ce se întâmplă la sudul insulei dumneavoastră, dar nu puteți să treceți cu vederea ce se întâmplă pe insula dumneavoastră și să readuceți, cum spunea poetul, această insulă în stare de libertate. Dragă Graham Casulides, vreau să-ți spun o întrebare. Te rog, domnule Casulides. Domnule Watson, nu credeți că prin aceste critici pe care le adresați președinției care nici n-a început, nu sunteți obiectiv și nu sunteți corect? Nu credeți că, mai ales Faptul că aceste critici vin de la dumneavoastră, care reprezentați un stat ce a fost putere colonială, care este pe jumătate, are jumătate din vina divizării acestei insule prin politica de uh, divide et impera, nu ar trebui să nu faceți aceste observații? Te rog, domnule Watson. Domnule Casulides, eu nu apăr tot ce s-a făcut în timpul colonialismului uh, de către țara mea. Nu cred că țara mea poate fi acuzată că a provocat problemele de pe insula Cipru. Eu nu critic Cipru, ci cer președinției să utilizeze influența Uniunii Europene ca să rezolve câteva din problemele grave existente pe această insulă. Sper să fie bine și cred că sunt multe de făcut și doresc ca domnul Cristofias să aibă cât mai mult succes în această privință. Mulțumesc. Das Wort hat jetzt... Mulțumesc. Are acum, în numele verzilor, doamna, cuvântul doamna Rebecca Harms. Mulțumesc, domnule președinte. După conferința președinților din Cipru, pregătitoare a președinției, eu am rămas o zi în Nicosia uh, ca turist pentru a mă uit, am vizitat acest oraș, am fost în muzeul arheologic și am fost emoționată de frumusețea patrimoniului cultural de pe această insulă. În același timp, însă, când m-am întors la realitate și m-am plimbat în uh, centrul vechi al Nicosiei, um, am văzut granița și am fost um, înfiorată de această confruntare uh, așa cum este ea încă prezentă în uh, Cipru. Nu doresc să vă spun, precum colegul Graham Watson, ceea ce trebuie să faceți în următoarele șase luni, dar aș dori să repet dorința pe care mulți dintre colegii mei au exprimat-o deja în uh, discuțiile cu dumneavoastră uh, uh, următoarea dorință. Înge- uh, um, președinția face ca ochii întregii Europe să se îndrepte înspre o țară și cu toții trebuie să contribuim la eliminarea acestui acestei stări, acestui tip de confruntare care ține de trecut. Este în interesul tuturor ciprioților, este în, în interesul ciprioților greci și turci. În același timp, știu că președinția Consiliului se află, începe într-o situație dificilă. Dezbaterea cu privire la rezultatele Consiliului continuă. Nu știu dacă am avut uh, deja în timpul crizei uh, un uh, consiliu care să aibă rezultate de atât de uh, scurt timp uh, pe piețele financiare. Inter uh, ratele de dobândă cresc pe piețele financiare, sunt chiar mai ridicate decât înainte de Consiliu, așadar preluați președinția într-un moment în care, în mod evident, s-a uitat Um, la Consiliu că Uniunea Europeană funcționează numai ca o comunitate a responsabilității. La ora actuală, mulți șefi de stat și de guvern uh, sunt acasă mai degrabă politicieni uh, ce țin de partidul lor decât politicieni europeni. Știu că vă aflați în fața unei mari provocări să creați unitate și sper că până în momentul în care uh, Troica își va prezenta noul uh, raport cu privire la Grecia, uh, și acesta va fi un moment foarte important și pentru dumneavoastră, e bine, sper că până atunci uh, diferențele de opinie vor fi uh, eliminate din Consiliu. Eu însă îmi fac mari griji cu privire la influența acestui nou raport referitor la Grecia asupra ceea ce uh, Uh, s-a obținut la ultimul Consiliu uh, un rezultat foarte vulnerabil. Și rezoluția Parlamentului European, pe care o vom adopta astăzi, va oferi o bună orientare cu privire la ceea ce trebuie să fie reglementat în timpul verii. Încă un ultim element, domnule Cristofias, pentru că am înțeles că dreptatea este foarte importantă pentru dumneavoastră ca politician și ca om știu care sunt problemele, problemele structurale în, uh, cu sectorul bancar, financiar, uh, cred că și în Cipru trebuie să se lucreze la uh, echitate fiscală, oaze fiscale, um, evitarea plății impozitelor. Va trebui așadar să uh, abordați problemele și din țara dumneavoastră. Președintele, acum în numele ECR, domnul Callanan. Let me, first of all, thank... Dați-mi voie să încep prin a-i mulțumi domnului, Cristofias, uh, domnului președinte Cristofias pentru discursul său și pentru uh, primirea pe care ne-a făcut-o grupului nostru când am fost în vizită în Cipru. Am apreciat discuțiile constructive pe care le-am avut cu dumnealui și cu guvernul pe care îl reprezintă. Este evident că nu vom avea prea multe puncte politice în comun, însă am apreciat ospitalitatea dumnealui. Și suntem de acord și cu implicarea uh, printre prioritățile președintelui uh, faptului că Uniunea Europeană nu este considerată relevantă de muli dintre cetăenii săi și trebuie să devină mai eficientă și mai eficace. Poziția grupului meu este clară. Nu vrem ca Uniunea Europeană să eșueze, dar dacă ea va continua cu agenda trecutului, atunci cu siguranță o va face. Dați-mi voie să-i spun ceva și domnului președinte Barroso. Am fost foarte surprins de um, izbucnirea dumnealui de ieri din această instituție când a sugerat că ne ne-am bucura oarecum de problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană. Este un lucru absolut absurd. Chiar credeți că ne bucurăm să vedem atât de, oameni, atât de mulți oameni suferind uh, ca urmare a proiectului dumneavoastră politic? Uh, am stabilit de foarte multe ori uh, opțiunile eurozonei așa cum le văd eu. Fie o uniune fiscală eficientă, fie o reducere a dimensiunii zonei euro. Momentan încercați să mergeți înspre o uniune politică fără cea fiscală care este de fapt necesară. Și cred că mi se pare absolut rezonabil să tragem un semnal de alarmă cu privire la ceea ce va însemna acest lucru pentru democrațiile naționale ale statelor membre. Fie că euro supraviețuiește, fie că nu, pentru mine este important faptul că statele care au avut um, bunul, uh, bună inspirație să stea în afara acestei zone, să nu fie împiedicate să facă ceea ce ar alege să facă. Însă, Piața unică trebuie să rămână proprietatea comună și egală a tuturor statelor membre. Este un lucru pe care îl susținem cu toții. De aceea mă bucura să aflu că președinția cipriotă are ca una dintre ambiții aprofundarea acestei piețe unice și veți avea tot sprijinul nostru în acest sens. Președinția va încheia și negocierile privind uh, cerințele privind uh, directiva privind cerințele de capital, în cer scuze. Ieri, domnul președinte Barroso spunea foarte clar uh, care sunt angajamentele Regatului Unit uh, vis-a-vis -vis de um, salvgardarea băncilor. Trebuie să ne asigurăm într-adevăr că ele sunt suficient capitalizate pentru a împiedica uh, repetarea istoriei. Și atunci de ce Comisia încearcă încă să dilueze angajamentele luate la Basel pentru a pune în aplicare directiva privind cerințele de capital? Domnule președinte, grupul meu și guvernul britanic este pentru reglementare mai strictă uh, a băncilor. Vrem să ne asigurăm că contribuabilii nu mai trebuie niciodată să salveze băncile în viitor. Domnule președinte, președinte. Revenind pe scurt la cadrul financiar multianual. Mă uimește în continuare felul în care Comisia poate pune în aplicare austeritate la nivelul statelor membre și cere totodată mai mulți bani pentru ele din bugetul european. Se pare că toată lumea trebuie să reducă cheltuielile, mai puțin Comisia Europeană. Ideea de a arunca cu bani înspre problemele um, economice sperând ca ele să dispară, a fost deja demontată în trecut. Uh, trebuie să ne concentrăm pe calitate, pe valoarea adăugată și pe mai bună, cheltuie, mai, bună, uh, mai bună cheltuire a banilor, nu pe mai mulți bani cheltuiți. Mulțumesc, domnule președinte. Are acum uh, cuvântul în numele GUE NGL, doamna Zimmer. Domnule președinte al Consiliului, stimate Dimitris Cristofias. Pentru mine astăzi uh, este un moment special uh, să vă pot ura bun venit în calitate de președinte al, un, al Consiliului. Ne bucurăm că pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, la, la uh, vârful Uniunii Europene, este cineva care face parte din familia noastră politică. Preluați președinția într-un moment în care Uniunea Europeană se află fa- în fața unor mari provocări uh, și trebuie să punem bazele pentru a vedea dacă Uniunea Europeană va avea într-adevăr un viitor sau dacă, și asta ar fi un eșec istoric, dacă, istor- dacă Europa se va uh, demonstra a fi fost doar o notă de subsol în istoria lumii. Ați uh, dus discuții cu uh, partidele din uh, țara dumneavoastră, am discutat și eu cu mai multă lume și am înțeles și mi-am dat seama că pregătirile dumneavoastră pentru această președinție au fost foarte uh, bune. Știu că sunteți conștient de sarcina dumneavoastră, însă doriți de asemenea să atrageți atenția uh, guvernanților asupra situația de viață, situației de viață a oamenilor. Și este pentru prima dată că un președinte al Uniunii Europene chiar face asta anunță asta și spune asta uh, și mi-a, mi-a lipsit acest ton în discursurile oficiale de până acum. Cineva care să spună că este vorba de oameni care suferă cel mai mult de pe urma acestei crize și sunt cel mai puțin vinovați de pe urma ei. Cred oricum că ar fi un mare câștig și sunt convinsă că veți face asta dacă ați încuraja oamenii prin președinția dumneavoastră și modul în care acționați, veți încuraja oamenii să își uh, ceară drepturile, să-și exerciteze drepturile și dacă veți um, contribui ca Consiliul și Comisia să fie conștienți de acest lucru. Vorbim foarte des despre faptul că Uh, aceste lucruri sunt importante pentru uh, funcționarea Uniunii Europene, dar acestea sunt un instrument. Niciodată nu poate să fie obiectivul Uniunii Europene să acceptăm pentru funcționarea euro ca uh, oameni să uh, sufere de foame, să uh, se prăbușească sisteme de sănătate, să, uh, ca autoritățile locale să nu mai aibă fonduri. Ceva este greșit aici. Vă sprijin în uh, solicitările dumneavoastră de a avea coeziune socială, de a avea solidaritate între statele membre, dar și între diferitele uh, grupuri de populație. Uniunea Europeană nu poate fi un instrument, nu poate fi un uh, reprezentant numai al unei mici categorii uh, a populației. Și un ultim punct Aș dori să subliniez că ceea ce ați menționat ca priorități sunt importante pentru prioritățile pe care le-ați menționat sunt importante și le vom sprijini. Vă rog să faceți ceva pentru ca oamenii să nu se mai teamă. Teama este cel mai uh, prost sfătuitor um, în, într-o democrație. Uh, vor exista alegeri în Grecia, uh, ref, mă scuzați, alegerile din Grecia, referendumul din Irlanda au fost um, uh, impregnate de teamă. Dacă oamenii se tem să decidă în mod liber acest lucru, nu este un semn bun pentru viitorul Uniunii Europene. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Doamna Zimmer, mulțumim, doamna Zimmer. Acum are cuvântul doamna Țavela. Domnule președinte, domnule președinte Cristofias. Vă urăm bun venit, bun venit președinției dumneavoastră și mult succes! Președinția, președinția cipriotă începe acum în toiul unor mari evenimente politice în Uniunea Europeană. După deciziile Consiliului, va trebui ca în timpul președinției cipriote să progreseze unificarea economică și bancară a Uniunii Europene. Ceea ce probabil că nu știți este că acest uh, mic stat, Cipru, este caracterizat prin prezența unor persoane disciplinate, îndrăznețe și curajoase. Trebuie să vedem cum uh, Israelul, care nu este departe, a ajuns la independența energetică prin rezervele de gaze naturale. Și după aceea s-au uh, instaurat relații comerciale cu Israelul, fără să se uh, aducă atingere relațiilor cu statele arabe. Astfel uh, s-a ajuns la o independență energetică a acestei insule și este un exemplu foarte important pentru noi toți. Putem să constatăm că în sectorul energetic, iată că ne putem utiliza toate aturile și putem utiliza acest sector ca să atingem obiective de stabilitate și de pace. După cum s-a mai spus, uh, spun și eu că va trebui să utilizăm bunele relații ale Republicii Cipru cu multe state din uh, exteriorul Uniunii Europene și mai ales cu lumea arabă. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Sinclair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Um, mi-a făcut plăcere să vă cunosc în 2009 când am fost la Nicosia și să aduc tribut uh, eforturilor noastre de a soluționa problema uh, Ciprului, o problemă care ar trebui de mult rezolvată și sper ca um, discuțiile cu guvernul uh, turc și problemele continue să fie subliniate tot mai mult în această instituție pentru a le soluționa în ceea din urmă și solicit totodată Um, Uniunii Europene să retragă statutul de candidat al Turciei pentru că au arătat că nu sunt capabili să comunice cu comunitatea europeană. Spuneați că această instituție este un bastion al democrației, domnule președinte, dar dumneavoastră ați fost educat în Rusia și ați văzut cum Duma nu uh, este mai uh, mult un bastion al democrației decât este această instituție uh, pentru că uh, domnul Barroso folosește acest, uh, această instituție ca un simbol al democrației pentru, instituțiile, pentru acțiunile sale. În Atena veți găsi grafiti care spun să refuzăm să trăim ca sclavi, iar ideologia noastră va face foarte dificil pentru dumneavoastră să um, protejați sau să-i uh, susțineți pe lucrători în baza, uh, dată fiind austeritatea pe care o susține Angela Merkel și Uniunea Europeană. Sunt convinsă că sunteți de acord cu dumneavoastră că strategia uh, Europa 2020 uh, nu are o viziune pentru 2020 și mă îndoiesc că va fi la fel de reușită ca și strategia, uh, ca și, um, strategia de la Lisabona, uh, care trebuia ca până în vrea ca până în 2020 Uniunea Europeană să fie cea mai competitivă. Ei bine, nu este. Uniunea Europeană, domnule președinte, președintele întrerupe. Are cuvântul acum în numele BB, domnul Casulides. Mulțumesc, domnule președinte. Cipru preia președinția cu umilință, dar și cu multă hotărâre. Cipru e gata să răspundă diferitelor probleme. Domnule președinte al, Republi- al Republicii Cipru, ați prezentat prioritățile președinției dumneavoastră, cadrul financiar multianual, proiectul comun de azil, politica de promovare a politicii agricole comune, politica maritimă comună, politica energetică și așa mai departe. Summitul ministrilor de externe cu omologii lor din statele arabe este un proiect ce arată interesul dumneavoastră față de evoluția statelor din cadrul primăverii arabe. Sigur că veți continua să discutați uh, chestiunile de extindere, inclusiv cu Turcia. Și sunt convins că o veți trata corect și imparțial. Repetăm poziția, că poziția Turciei față de președinție este una care nu respectă instituțiile Uniunii Europene, pentru că asta este președinția. Timp de șase luni, ă, Turcia nu ă, discută cu această țară, ci cu Uniunea Europeană. Trebuie să ă, fie lăsate deoparte problemele naționale, trebuie să ne concentrăm cu toții asupra problemelor Europei. Asta aveți intenția dumneavoastră să faceți așa cum ați declarat, chiar dacă Turcia lansează amenințări și dorește să vă îndepărteze de la obiectivele dumneavoastră. La președinție, Cipru trebuie să dovedească că reprezintă un partener serios și de încredere. În același timp, reușita Ciprului va reprezenta și un răspuns la declarațiile domnului Erdogan, care a spus că nici măcar Cipru nu este nici măcar un stat, ci un semi-stat. Și că în niciun caz Cipru nu va fi în stare să conducă Europa. Această președinție coincide cu uh, mecanismul de susținere pentru recapitalizarea băncilor. Cipru a fost distrus în 1974 de invazia turcă. Și uh, redresarea sa a fost o minune economică și asta așteptăm și pentru următorii ani. Eh, Frau Kollegin Sinclair, Sie wollten Doamnă Sinclair, doreați să adresați o întrebare domnului Casulides? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l întreb de ce crede că atacul asupra Regatului Unit a fost garantat. Nu uitați că țara mea a pus zece miliarde de euro ca să garanteze pentru țara lui. În fiecare an investim foarte mulți bani uh, pentru siguranța Ciprului. Credeam că uh, discutăm acum despre viitor, nu despre trecut. Ce ziceți despre Imperiul Austro-Ungar, despre colonialismul italian, despre colonialismul portughez, despre expansiunea germană? Nu vreți uh, să vă uitați spre viitor? Vreți să faceți parte din trecut? Domnule Casulides. Din cauza prezentului a bazelor britanice din Cipru, relațiile cu Regatul Unit în Cipru nu pot fi cele mai bune relații. Și sper că aceste comentarii ce vin de la niște reprezentanți ai poporului britanic să însemne că lăsăm trecutul în trecut și că nu avem reminiscențe ale politicii divide et impera care, pentru care uh, poartă o parte din răspundere. mulțumesc. Acum domnul Mavronicolas. Mavronicolas. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, doresc să urez bun venit președintelui Republicii Cipru și să uh, spun că uh, discursul domnului Cristofias cu privire la uh, președinția cipriotă uh, este un, a fost unul progresiv și a abordat problemele esențiale ale Europei, mai ales criza financiară. Uh, dumnealui dorește să rezolve aceste probleme într-un mod democratic și asta înseamnă că nu se consideră că strict autoritate, austeritate este singura ieșire din criză. Se vorbește despre eliminarea șomajului, despre stimularea creșterii și despre crearea uh, unor politici care să dea speranță oamenilor și să uh, ne arate drumul pentru a ieși din criză a vorbit despre egalitate, democrație, solidaritate, coeziune socială. Sunt, ver, uh, sunt valori de bază ale Uniunii Europene. Valori care au și contribuit la faptul că Ciprul poate uh, prelua uh, președinția Uniunii Europene. Noi trebuie să ne asigurăm că familia noastră face ordine în treburile sale și uh, Um, că avem mai multă Europa. Nu ați intrat în detaliu cu privire la uh, problema cipriotă. Mulți dintre deputați au vizitat Ciprul și au fost confruntați cu această uh, realitate. Au văzut ultima capitală uh, separată uh, din lume. S-a constatat și prezența uh, uh, militară foarte puternică, 45 de mii de soldați uh, la fața locului care să protejeze cetățenii ciprioți. O sută de mii de cetățeni ciprioți. Cum să, cum să se rezolve problema cipriotă? Turcia nu recunoaște Republica Cipru și, drept urmare, nu recunoaște o țară care este la președinția Uniunii Europene. Se pornește uh, de la ideea unei colonializări care ar putea schimba demografia. La ora actuală avem 700 de mii de persoane în teritoriile ocupate și nu se poate să existe persoane cum este domnul Watson care uh, reprezintă uh, problema cipriotă ca și când ar fi vina uh, Republicii Cipru. Și care va fi situația cu aderarea Turciei? Continuăm ca și până acum? Președintele, are cuvântul acum doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Cipru are acum un program prudent și înțelept pentru uh, președinția sa și doresc succes în punerea sa în aplicare. Instituțiile europene au promis cetățenilor că vor uh, crea sistemul european comun de azil până la sfârșitul anului. Aceasta înseamnă o mare responsabilitate pentru Cipru și o sarcină importantă. Uh, am încredere, am toată încrederea chiar în abilitatea uh, președinției cipriote de a reuși în acest dosar, dar e necesară și cooperarea noastră directă. Eu sunt raportor pentru regulamentul Dublin 2 și suntem foarte aproape de a ajunge la un acord, însă avem încă nevoie de eforturi susținute de cooperare pentru a ne putea respecta promisiunile făcute cetățenilor noștri. Ne apropiem de un acord istoric și la fel uh, se întâmplă și cu brevetul european. După patru decenii de negocieri, sperăm să putem oferi inventatorilor europeni ocazia de a avea un brevet european astfel încât el, ei să și-l poată apăra într-un, uh, într-o instanță de judecată. Trebuie așadar să ne bazăm pe abilitatea noastră de a lua decizii și să ne asigurăm flexibilitate. Și asta e valabil pentru toți partenerii. Dacă președinția cipriotă reușește în aceste două dosare, în viitor noi vom considera Ciprul ca o țară mică, dar extrem de importantă, care a făcut foarte multe pentru Europa într-un moment, eh, într moment foarte important și critic. Mulțumesc! Are acum cuvântul Philip Lambert. President Christofias, welcome. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Cristofias, bine ați venit. Am să mă adresez dumneavoastră ca fiind unul din cei 27 de membri ai Consiliului European. V-am ascultat, l-am ascultat pe domnul Van Rompuy ieri și uh, am analizat și acțiunile Consiliului și am impresia că avem aici un caz de uh, dublă personalitate sau chiar de, poate chiar de duplicitate, fie mai puțin. Consiliul decide anumite lucruri și apoi se luptă împotriva bugetului bazat pe resurse proprii pentru propria sa comisie. Consiliul spune, vrem o uniune fiscală. Apoi, Consiliul luptă în fiecare zi din toate puterile împotriva oricărei forme de armonizare fiscală. Dogma concurenței fiscale este prezentă și în același timp Consiliul uh, vorbește în defavoarea armonizării fiscale. Săptămâna trecută, Consiliul a refuzat cu încăpățânare orice fel de restricții pentru firmele de capital uh, privind uh, instalarea acestora în paradisuri fiscale. Acest lucru a fost chiar uh, săptămâna trecută și probabil că asta s-a întâmplat din cauza că unele state chiar sunt ele însele paradisuri fiscale. Consiliul spune că dorește democrație și responsabilitate democratică. Uitați-vă la discursul lui Herman Van Rompuy de săptămâna trecută și anume că trebuie eliminată lacuna democratică din Europa. Foarte bine și suntem uh, foarte încântați aici în Parlament când auzim acest lucru, dar când vedem ce faceți, parcă fiecare acțiune a dumneavoastră încearcă să eludeze Parlamentul European. Când ne ocupăm de guvernanța economică, dumneavoastră faceți un pact bugetar care evită Parlamentul European, care îl ocolește. Când vrem să stabilim o uniune bancară, ă, dumneavoastră iarăși eludați Parlamentul European. Și vreau să vă întreb ce chip al Consiliului vom vedea în următoarele șase luni, pe Dr. Jekyll sau pe domnul Hyde? Mulțumesc! Mulțumesc din partea ECR, domnul Zahradil. Pane președinte Cristofiasi, Domnule președinte Cristofias, țările noastre au aderat în același timp la Uniunea Europeană și de aceea mă bucură foarte mult faptul că există un nou uh, stat membru nou uh, al Uniunii Europene care preia președinția din punct de vedere de curând am uh, vizitat uh, Ciprul, v-am întâlnit pe dumneavoastră, uh, pe ministrii dumneavoastră, ministrul de externe, ministrul de interne și această vizită ne-a lăsat o impresie foarte bună. Sunteți foarte bine pregătiți și pregătiți și vă mulțumesc încă o dată pentru modul în care ne-ați primit, modul în care uh, ați fost dispus să Uh, ne primiți să discutați cu noi. Vorbiți despre, ați vorbit despre Uniune politică. Noi suntem sceptici face, față de o astfel de uh, Uniune. Noi nu credem că este cea mai bună uh, soluție, nu credem că este un pas în direcția cea bună. Nu sunt de acord nici cu domnul Barroso și nici cu majoritatea acestui Parlament care consideră că ar fi o soluție bună. Ați vorbit de asemenea și despre principiul solidarității. Uh, Însă trebuie să ne asigurăm că acest principiu nu face din Uniunea Europeană o uniune a transferului și a redistribuției de la o țară la alta, pentru că asta ar duce numai la tensiuni mai mari între popoare. Iar acest lucru trebuie să se reflecteze și în pregătirea noului uh, cadru financiar pentru care dumneavoastră sunteți responsabil acum, dar ați arătat de asemenea că sunteți realist și pragmatic. Am văzut asta cu, în uh, viziunile dumneavoastră cu privire la uh, impozite, cu privire la reglementarea sectorului finan- financiar. Puteți să vă bazați pe sprijinul nostru. Nu vrem taxe pe tranzacție financiară, nu dorim să eliminăm concurența din Uniunea Europeană. Vrem să o păstrăm astfel încât Uniunea Europeană să poată uh, funcționa în continuare. La final, dați-mi voie să vă urez mult succes și sper ca președinția dumneavoastră să se bucure de un mare succes. Mulțumesc, domnul, ha domnul Hagi Gheorghiu. Bună ziua și eu doresc bun venit uh, președinției cipriote în um, Parlamentul European. Cipru, dragi colegi, este un stat mic al Uniunii Europene cu o suprafață mult mai inferioară, uh, cu o, superare, cu o suprafață inferioară majorității statelor membre și o populație care reprezintă un sfert din uh, populația Berlinului și o zecime din uh, populația Londrei. Însă, este un stat și un teritoriu care uh, ocup, cu teri, un teritoriu ocupat de o țară care bate la poarta Uniunii Europene. Însă acest stat are nevoie de susținerea celorlalte state membre, pentru că doar așa putem dovedi că Uniunea Europeană este într-adevăr o alianță a statelor și a cetățenilor egali. Cipru, un stat mic, de jumătate ocupat, are nevoie de scutul nostru, de protecția Parlamentului European și solicităm Uniunii Europene să răspundă în mod clar Turciei, care nu încetează să repete că nu va stabili niciun contact cu președinția cipriotă, iar singurul răspuns este că Comisia și Parlamentul European nu trebuie nici ele să aibă niciun contract cu Turcia câtă vreme această ă, țară nu recunoaște președinția Uniunii Europene. Astăzi, dragi colegi, ne confruntăm cu o criză care asfixiază cetățenii, o impunitate a piețelor, o absență a supravegherii sectorului creditelor, care nu face decât să mărească datoria publică și trimite uh, lucrătorii în mizerie, în sărăcie. Solicităm Uniunii Europene să susțină prioritățile președinției cipriote și mesajul său principal. Vrem să eliminăm, să eradicăm sărăcia, mai ales rândul copiilor, să promovăm pacea în Mediterană și totodată să creăm o politică comună de azil. Mulțumesc! Domnul Morganti. Vreau înainte fare miei migliori auguri. Domnule președinte, înainte de toate, Vreau să fac cele mai bune urări președinției cipriote. Situația nu este una ușoară, nici din perspectivă financiară, nici din perspectivă politică și pot să vă spun că eu și partidul meu vă vom susține Uh, ca să combateți orice tentativă de presiune din partea Turciei, cum s-a mai întâmplat. Din cauza unor interese de doi bani, Uniunea Europeană se preface că nu vede care e situația din Cipru la ora actuală. Eu am fost acolo acum câteva luni și am văzut cu ochii mei care este patrimoniul cultural distrus de uh, turci care au ocupat nordul insulei. Cipru are nevoie de asistență financiară ca să iasă din criză. În perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a dedicat 5 miliarde de euro Turciei. Și anul trecut, BEI a acordat niște împrumuturi de peste 2 miliarde de euro. Poate că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească mai întâi la propriile sale state membre, înainte de a-i ajuta pe cei care le amenință. Mulțumesc, doamna Vertman. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Dați-mi voie să îl felicit pe președintele Cristofias și, echipe, și echipa sa pentru o excelentă pregătire a președinției cipriote. În istorie este, este un punct uh, cheie în istorie. Un stat membru mic uh, preia o astfel de provocare într-o situație atât de dificilă din punct de vedere economic în Uniunea Europeană. Două părți ale programului dumneavoastră sunt foarte importante concentrarea asupra cetățenilor și cadrul financiar multianual. În aceste momente dificile trebuie ca cetățenii europeni să fie pe locul întâi pentru a avea o uniune puternică și competitivă. Când este vorba de amenințările turce la adresa președinției dumneavoastră, Uniunea Europeană trebuie să rămână unită, să vorbească cu un singur glas și, în acest, uh, și pe acest subiect. Trebuie să spunem foarte clar că toate rezoluțiile trebuie să fie uh, puse în aplicare și valorile europene trebuie să fie respectate. Trebuie să condamnăm faptul că un țar, o țară candidată bate la ușile Europei cu arme. Vă sprijinim președinția. Vă mulțumim, doamnă Vertman. Acum în numele PPE, domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului European, al Consiliului, următoarele șase luni sunt extrem de importante pentru viitorul Europei

Mulțumesc, domnule Marinescu, pentru socialiști, domnul Coferati. Signor președinte Cristofias. Domnule președinte, domnule Cristofias. Aveți în față șase luni foarte dificile, cu prioritate absolută și anume creșterea. Stabilitatea financiară este utilă, este importantă, dar nu este suficientă pentru a ne oferi un răspuns pozitiv pe cetățenilor europeni, milioane la număr, care trăiesc acum în condiții precare, care s-ar putea chiar înrăutăți. Creșterea nu se realizează doar prin investiții, ci are nevoie de investiții bine țintite, investiții puternice, care să ducă astfel la dezvoltare. De aceea este foarte important ca Uniunea Europeană să aibă un cadru financiar multianual, dar, mai presus de toate, să găsească resurse suplimentare pentru a veni în, în la susținerea acestui cadru. Să lăsăm deoparte problemele cu euroobligațiunile uh, și să facem ce ați, ce ați spus dumneavoastră pentru aceste șase luni. Însă pentru aceasta avem nevoie de resurse pe care nu le avem și trebuie să colaborăm pentru a le găsi. Vorbeați de sisteme pentru transport, pentru energie și așa mai departe. Dacă vrem să le construim, atunci uh, resursele pe care le avem azi la dispoziție nu sunt suficiente pentru a termina lucrările în timpul pe care uh, ni-l dorim. Deci trebuie să vorbim despre resurse suplimentare care ne depășesc bugetul actual. Dați-mi voie să vă mai spun ceva. Uh, nu vă temeți uh, cu privire la de ceea ce se poate întâmpla în aceste șase luni. Nu vă preocupați de acest lucru. Sigur vom putea să realizăm niște progrese, dar gândiți-vă la scenă politică pe termen lung și așa veți putea ajunge la o reușită mm, într-un viitor poate mai îndepărtat. Gândiți-vă la cetățeni, gândiți-vă la instituțiile democratice. Vă rog să aveți curaj în abordarea acestor probleme și să nu, vă, să nu aveți prejudicii. Mulțumesc, domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Este un moment dificil pentru a prelua președinția europeană. Cooperarea europeană este pusă sub semnul întrebării, iar dumneavoastră, domnule președinte, veți avea multe sarcini de îndeplinit uh, de acum până la uh, Crăciun. Trebuie să reinstaurăm încrederea în uh, bănci și în sectorul financiar, însă trebuie să, abordăm, să avem o abordare echilibrată, pentru că dacă um, avem, dacă doar condamnăm uh, uh, piețele și economia de piață, uh, acționăm greșit. Trebuie să avem o abordare echilibrată, după cum spuneam. S-ar putea S-ar putea că pericolul principal pentru viitor să Uh, fie uh, o separare între cei care au euro și cei care nu. Uh, Europa a fost separată timp de decenii de cortina de fier. Să nu permitem ca Europa să fie din nou separată. Președintele Barroso ne-a amintit, ne-a spus ieri că, să sper, că spera că istoria ne-a învățat ceva. Aveți o mare responsabilitate, domnule președinte, uh, în Europa. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Alfonsi. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în calitate de deputat corsican, salut președinția dumneavoastră, insulară și mediteraneană totodată. Este important pentru criza pe care o traversăm uh, să spunem care sunt așteptările acestei zone pentru um, viitorul Europei. Criza afectează țările uh, din sudul um, Europei, din Mediterană, din Mediterană și suntem cu toții legați de același destin și de aceeași sarcină de a răspunde uh, cetățenilor ca, din vecinătatea sudică a Uniunii Europene care și-au exprimat în primăvara anului trecut dorința de democrație și dorința de legături apropiate cu Uniunea Europeană în baza tradiției care leagă popoarele din această zonă. Ieri s-a adoptat un raport de uh, punere în practică a strategiilor macroregionale în Mediterană. Acest raport vine pentru a susține diversele politici europene ă, de dezvoltare ale Uniunii Europene. Este important ca în acest cadru să intre și structurile mediteranene. Pentru perioada 2014-2020 sperăm ca el să fie eficient și operațional. Este important să dăm spațiului mediteranean în criză un semn pozitiv și să venim cu inițiative pozitive. Uh, procentajul foarte mare uh, care a votat ieri acest uh, dosar uh, va susține în continuare președinția cipriotă în acțiunile în acest domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Alfonsi. Dragi colegi, mai ales președinții de grup prezenți, atunci când puneți la dispoziție colegilor un minut pe lista de vorbitori și uh, ei își pregătesc discursuri de 5 minute, uh, interpreții sunt supra-solicitați. Deci am să vă rog să uh, faceți în așa fel încât vorbitorii să uh, își respecte timpul de vorbire. Domnul Pașca. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, Cipru preia președinția într-un moment în care situația economică și socială din Europa este complicată. Cele șase luni ale președinției cipriote vor fi o perioadă în care Cipru va trebui să se ocupe nu doar de problemele sale de acasă, ci și să coordoneze instituțiile europene. Programul care ne-a fost prezentat de președintele Cristofias este unul foarte ambițios și arată că Cipru a pregătit uh, cu mare uh, simț al răspunderii această președinție și este gata să contribuie la consolidarea uh, vieții economice și sociale în Europa. Poate că este un avantaj faptul că Cipru are o situație geografică atât de deosebită în această zonă unică din Marea Mediterană. Știu că aveți simțul comunicării și, de asemenea, că cunoașteți foarte bine situația locală. Cred că ar trebui să utilizăm toate aceste avantaje și uh, știu că astfel veți reuși să, uh, redu- să rezolvați problemele Europei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kleis. Ja, dank u, eh, voorzitter. Ik eh, begroet en ik verwelkom het... Mulțumesc, domnule președinte. Salut președinția cipriotă, mai ales având în vedere importanța specifică, geografică și istorie, istorică a Ciprului. Republica Cipru este singurul stat membru al Uniunii Europene care este ocupa, care are o parte a teritoriului ocupată de către un stat candidat. Turcia nu dorește să recunoască Republica Cipru și, drept și nu dorește să își uh, uh, uh, respecte obligațiile luate față de Uniunea Europeană uh, încalcă protocolul de la Ankara. Este un scandal. Și asta nu numai pentru Cipru, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Uniunea Europeană dintotdeauna a spus că uh, nego negocierile de aderare cu Turcia ar fi ar urma să fie uh, încheiate, ar, ar urma să fie întrerupte dacă uh, Turcia nu și respectă uh, responsabilitățile. Însă Turcia nu acceptă preluarea președinției de către uh, Cipru. Uniunea Turcia a spus că ea va um, îngheța negocierile dacă Uniunea Europeană nu o face. Uniunea Europeană trebuie să facă ceva împotriva uh, Turciei, pentru că altfel își va pierde uh, credibilitatea și respectul cetățenilor. Mulțumesc, uh, domnul Olbricht. Panie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Panie președinte, Panie Komisarzu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului președinte și domnului comisar. Aș vrea să vă atrag uh, tuturor atenția asupra faptului că nu se vorbește niciodată despre Cipru ca nou stat membru, ci ne referim cu uh, acest termen la statele care vin de dincolo de cortina de fer, de fier. Dumneavoastră nu ați fost niciodată tratat uh, ca un nou stat membru, deși ați aderat odată cu Polonia, de exemplu. Și de aceea, dumneavoastră ați uh, construit un o punte între două părți. Acest lucru este de o semnificație politică foarte importantă și cred că veți fi foarte atent la toate aceste probleme. Eu iau foarte în serios declarația noastră privind coeziunea europeană și, ca raportar pentru unul dintre fondurile europene, eu sper ca această intenție să se traducă în limbaj potrivit în negocierea cadrului financiar multianual. Sperăm ca președinția cipriotă să prevină o um, ruptură între statele membre, între cele care sunt prietenele coeziunii și cele care sunt prietenele cheltuielii. Pentru că nu e vorba de o contradicție, ar trebui să evităm o asemenea idee care totuși se profilează la orizont. Noi avem nevoie de o mai mult bună complementaritate în abordarea politică nu trebuie să dublăm sarcina administrativă, ci să ne concentrăm pe o mai bună cheltuire a fondurilor. De aceea sper ca președinția cipriotă să fie atât prietena um, unei mai buni cheltuiri, cât și uh, prietena coeziunii. Mulțumesc, doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. O președinție este întotdeauna o provocare pentru țara respectivă iar președinția dumneavoastră va juca un rol cheie uh, cu privire la ieșirea Europei din criză. În primul rând, criza economică. Ați făcut referire la asta, ați spus că este nevoie să arătăm cetățenilor europeni că suntem în uh, situația și că avem capacitatea de a ieși din criză și să le dăm speranță cetățenilor și mai ales milioanelor de tineri. Combaterea șomajului, crearea de locuri de muncă, acestea sunt uh, punctele asupra cărora trebuie să ne concentrăm. Am încredere în, uh, în dumneavoastră în acest sens. În ceea ce privește uh, țările vecine. Aveți uh, o poziție strategică și sunteți aproape de Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că țara noastră are o importanță strategică. Gândiți-vă la masacrele din uh, Siria și, din, uh, și la situația din celelalte țări arabe. Trebuie să vă asigurați că uh, aflăm ce se întâmplă în aceste țări și găsesc soluții. Apoi, nimeni nu poate subestima importanța negocierilor cu privire la cadrul financiar multianual. Apoi, Schengen. Este o, o uh, situație dificilă cea moștenită de la președinția daneză și acum trebuie să continuăm uh, să luptăm pentru a apăra unul dintre cele mai importante, una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene. Înainte de a vă ura succes, dați-mi voie să vă mai atrag atenția asupra faptului că nu este acceptabil ca un stat um, candidat să se poarte într-un astfel de, fe- de mod uh, față de președinția Uniunii Europene. Turcia ar trebui să se uh, confrunte cu realitatea europeană. Fie că vrea sau nu, Republica Cipru este uh, un stat membru al Uniunii Europene și Turcia va trebui să facă față acestui lucru. Mulțumesc, doamna Jensen, în numele ALDE. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Președinția cipriotă dorește să adopte un cadru pentru bugetul european pentru perioada 2014-2020. Sper ca președinția cipriotă să aibă cât mai mult succes în acest uh, activitate pentru că nu e ușor, veți avea nevoie de succes. Sunt state care doresc un buget mai mic, sunt alte state care doresc un buget mai mare și fiecare stat are um, drept de veto. Deci va trebui să vă utilizați la maximum competențele diplomatice. Dacă ne uităm la cadrul de susținere a statelor uh, uh sărace și acesta trebuie să fie stabilit acum. Comisia are o inițiativă foarte serioasă care ține cont de uh, cheltuieli și care are un uh, ton mai proactiv în privința investițiilor în infrastructură și în educație. Pe scurt, susținem strategia de creștere economică care sporește competitivitatea și ne reduce dependența de combustibili fosili. Tradiția cere ca negocierile cadrului financiar multianual să se uh, blocheze, însă um, aici cred că nu trebuie să fie neapărat așa. De fapt, ce trebuie să facem este să fim uniți, noi, Parlamentul, cu noile noastre competențe, Trebuie să ne asigurăm că procesul este unul demn și deschis cu un rezultat bun pentru toți. Și vreau să mulțumesc președinției cipriote pentru că ne-a transmis semnalul că dorește să ne implice conform regulilor. Mulțumesc acum din partea EFD, domnul Salafracos. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, președinte al Ciprului, veniți dintr-un stat mic care trebuie să gestioneze o președinție foarte dificilă a Uniunii Europene, dat fiind contextul economic dificil și dată fiind importanța priorităților pe care le-ați citat în intervenția dumneavoastră. Creșterea și ocuparea vor fi priorități absolute pentru a avea o Europa mai competitivă și mai puternică. În același timp, în estul Mediteranei și în Orientul Mijlociu, o regiune tulburată, se petrec evoluții geopolitice care riscă să schimbe uh, situația în regiune și în Uniunea Europeană totodată. Vedem cum evoluează lucrurile în Siria, în Iran, uh, cu escaladarea conflictelor, dar și relația cu Turcia. Iată, toate acestea riscă să creeze un efect de domino asupra situației uh, mediteraneene. Totodată, președinția cipriotă trebuie să facă față situației inacceptabile a Turciei, pe care eu o condamn în mod clar și solicit totodată Uniunii Europene să facă același lucru. O parte a Ciprului, membru al Uniunii Europene, este încă ocupată de un stat străin, de trupele Turciei și, în ciuda acestei dificultăți, uh, dorim mult succes președinției cipriote. Mulțumesc, domnul Heckmark. Mr. President, President... Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, valorile de libertate uh, individuală, Societăți deschise și piețe deschise uh, sunt baza pentru prosperitate, dar și pentru stabilitatea de care avem nevoie și pentru creșterea de care avem nevoie. Cred că peste tot unde aceste lucruri au fost neglijate, am avut de-a face cu eșecuri sau dezastre chiar. Și acesta trebuie să fie punctul de pornire pentru munca uh, președinției cipriote. Cred că este important să spunem că atunci când am avut uh, o economie de piață, am avut și creștere și prosperitate în, prosperitate în întreaga Europa. Și putem, putem vedea că în economiile în criză, uh, în Europa ne-au arătat un lucru. Crește, uh, cheltuielile suplimentare uh, și deficitele nu au ajutat, au făcut mai degrabă parte din problemă. Pe de altă parte, aceste țări nu suferă de prea multă economie de piață. Este vorba de birocrație, reglementări, uh, monopoluri care împiedică creșterea. Una dintre sarcinile noastre principale este să ne asigurăm că putem uh, atinge acum, obține acum o piață unică organizată, deschisă pentru antreprenoriat, pentru investiții și pentru noi locuri de muncă. Acesta este cursul politic care poate face ca Europa să fie puternică din nou și asta trebuie să fie sarcina președinției dumneavoastră. Asta înseamnă că trebuie să solicităm reforme pentru piața unică. Nu am obținut ce trebuia. Uniunea Europeană este cea mai mare economie mondială, dar nu este cea mai mare piață mondială. Și trebuie să continuăm uh, cu claritate și stabilitate pentru bănci. Trebuie să continuăm cu extinderea europeană. Acesta este, acestea sunt sarcinile acestei președinții. Aștept cu nerăbdare rezultatele. Domnule Heckmark, doamna Beres dorește să vă adreseze o întrebare. Vă rog, doamna Beres. Stimați colegi, stimate coleg, ați citit Tratatul Uniunii Europene pentru că acolo nu se vorbește de o economie de piață, ci de o economie socială de piață. Deci, printre valorile Uniunii, dumneavoastră nu ați menționat decât uh, valorile și democrația, însă aceasta trebuie să se întrupeze în dimensiunea sa socială, în protecție socială, dialog social, negocieri colective. Evident, dumneavoastră le treceți total cu vederea. Vorbiți despre monopoluri. Vă gândiți oare și la faptul că există monopoluri private care pot să îngenuncheze o țară, cum a făcut Goldman Sachs în Grecia? Și când vorbiți de piața internă, aveți și o concepție globală a pieței interne, o concepție care să fie la înălțimea pieței interne de care avem nevoie, adică să conțină și o dimensiune de armonizare fiscală și socială? Peter Höckmark. Domnule Höckmark. Stimată colegă, vă mulțumesc că mi-ați dat uh, oportunitatea să îmi dezvolt mesajul. În primul rând, monopolurile de orice fel sunt rele și dăunează economiei. Și sper că sunteți de acord cu mine în această privință. Orice tip de monopol, monopol public sau monopol privat, și acesta este unul dintre obiectivele principale pentru o economie de piață funcțională. Să scăpăm de aceste monopoluri și să oferim tuturor posibilitatea de a interveni pe piață cu noi alternative. În al doilea rând, un aspect important, economia de piață este socială, pentru că de fiecare dată când ai investiții, creștere, locuri de muncă, vei, vom avea și securitate socială Așa ar trebui să continuăm. Vă mulțumim, domnule Höckmark, spune președintele, acum în numele socialiștilor și democraților, domnul Ferm. Herr Präsident, willkommen till Europaparlamentet. Bine. Som gruppledare för Socialdemokraterna i budget... Așteptăm cu nerăbdare președinția cipriotă. Sunt liderul grupului la Comisia pentru Bugete. Uh, știu că mm, cea mai mare parte a președinției este destinată negocierii bugetului pe termen lung. cât că devine din ce în ce mai uh, clar că sunt state care contribuie în mod net și că acestea doresc să reducă bugetul pe viitor. Această politică economică e bazată pe austeritate și se utilizează austeritatea ca ieșire din criză. Însă, dacă statele puternice nu le vor susține pe cele mai slabe sau mai sărace, atunci statele sărace uh, nu vor reuși să gestioneze resursele așa cum trebuie. Dacă analizăm bugetul, constatăm că este vorba în bugetele naționale de salariile bugetarilor și așa mai departe, însă bugetul european e bazat pe solidaritate și pe investiții. Este uh, cu adevărat strategic. The translation has sunteți rugat să uh, o luați un pic mai ușor, spune președintele. Spela un strategist avgörande rol för att knyta samman Europa. Fullbord... Vorbitorul revine, trebuie să susținem Europa ca să aibă o piață unică completă. Dacă vom reuși să uh, dezvoltăm piața internă în domenica infrastructura, cercetarea și dezvoltarea, va fi foarte bine. Și am o întrebare, domnule președinte, ce credeți că trebuie făcut pentru ca state cu perspective atât de diferite să aibă un um, stil mai proactiv împreună cu Parlamentul European? Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi. Următorul vorbitor e domnul Davis. To... Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să vorbesc despre un anumit punct, unul singur. Propunerile de reformare a politicii uh, comune în domeniul pescuitului uh, se referă la termen de uh, gestionare pe termen lung pentru a avea obiective clare în recuperarea stocurilor de pește. Trei din aceste uh, propuneri au fost aprobate de uh, Parlament, dar au fost înghețate de Consiliu. Consiliul și Parlamentul nu sunt de acord în ceea ce privește interpretarea tratatului și fiecare are argumente corecte. Problema se poate rezolva doar prin negociere, dar negocierile nu au loc și impasul în care ne aflăm în prezent uh, pune în, uh, sub semnul riscului tot ceea ce încercăm să obținem prin politica comună în domeniul pescuitului. Știu că domnul Schulz a adus în discuție această problemă și vă rog, domnule președinte, să profitați de ocazie să ne ajutați să uh, deblocăm situația, să începem negocierile între Consiliu și Parlament nu cer președinției cipriote să găsească o soluție la problemă, ci doar să înceapă negocierile care pot ajunge la găsirea acestei soluții. Colege. Vă mulțumim. Are acum cuvântul Mario Mauro. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Cristofias, în presa italiană am fost întrebat, de către presa italiană am fost întrebat, sprijiniți Ciprul, uh, în ciuda faptului că președintele este comunist? Și eu am răspuns, da, sprijinim Ciprul tocmai pentru că președintele este comunist. El a fost ales în mod democratic de către poporul uh, cipriot, iar democrația este cea mai importantă valoare uh, pentru o Europa mândră Uh, de uh, valorile sale și de liderii sale aleși în mod democratic. Ați uh, rugat Uniunea Europeană să nu își impună modelul democratic altora și nu putem decât să fim de acord. Nu dorim să exportăm democrația noastră, dorim să fim martorii evoluțiilor democratice din alte țări. Și suntem de asemenea și am luptat pentru democrație prin faptul că încercăm să amintim că ocuparea militară a nordului Ciprului uh, este greșită și că trebuie să se găsească o soluție. De asemenea, vedem că Uh, în uh, uh, Egipt, de exemplu, nu se poate, nu se poate ca puterea să impună șaria a 10, la 10 milioane de creștini. Domnule președinte, cred că următoarele șase luni vor însemna foarte multe contradicții de asemenea. Dumneavoastră sunteți comunist, însă în același timp trebuie să sprijiniți băncile. Bănci care în această criză au jucat un rol. Cred că la finalul acestei președinții uh, cu toți vom fi mai mulți și preoți și poate dumneavoastră mai puțin comunist. Vă mulțumim, domnule Mauro. Are acum cuvântul domnul Ivan

Dați-mi voie să vă urez succes pentru uh, uh, prioritățile Uniunii Europene, care includ uh, îmbunătățirea relațiilor cu vecinii Uniunii Europene. Aș vrea să cred că relațiile strânse între Cipru și Rusia nu vor deveni un obstacol pentru abordarea deteriorării problemei referitoare la drepturile omului și a statului de drept la granița Uniunii Europene. În, în calitate de raportor, uh, cu privire la uh, cazul Serghei Magnitsky și a restricțiilor de vize, aș vrea să cer uh, președinției cipriote să uh, preia recomandările noastre și să ne ajute să luptăm împotriva corupției din Rusia. Relațiile de vecinătate nu trebuie să se, ba- să se bazeze pe, uh, pe tăcere uh, când uh, suntem martorii unor, unor încălcări ale, drepturilor, ale dreptului internațional aveți oportunitatea de a avea un dialog constructiv cu Kremlinul și să uh, sprijiniți uh, respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Andras Gheorg. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat uh, cuvântul. În ultimele minute am ascultat contribuții care mi-au permis să ajung la concluzia că Dezbaterea cea mai dură pentru președinția cipriotă va fi dezbaterea bugetului 2014-2020. Suntem departe de a ajunge la un acord și e suficient să spun câteva doar despre planurile bugetare vis-a-vis -vis de fondurile de coeziune ca să înțelegem acest lucru. Dați-mi voi să spun un lucru clar. Este inacceptabil să reducem semnificativ resursele pentru coeziune, pentru că ele sunt cele mai import- unul dintre cele mai importante um, elemente ale cooperării europene. Părerile exprimate sunt mai uh, solide ca niciodată, pentru că dacă nu abordăm diferențele de dezvoltare uh, vom submina progresul pe termen lung. Nu putem uh, permite perspectivelor pe termen scurt să submineze imaginea ansamblu pe termen lung. Ne aflăm uh, într-una din cele mai dificile crize ale Uniunii Europene și trebuie să păstrăm solidaritatea pentru că ea este absolut vitală. Stimați colegi, dacă uh, vedem resursele de coeziune, vom vedea că există dezechilibre foarte uh, mari. Este imposibil ca uh, Ungaria, de exemplu, să sufere o reducere semnificativă a asistenței doar pentru că nu s-a ajuns la nivelul de 75% de dezvoltare. Trebuie să abordăm criza cu o serie de instrumente, după cum s-a subliniat de mai multe ori, care să ajute efectiv la creșterea locurilor, numărului de locuri de muncă și la stimularea uh, creșterii economice. Trebuie să ținem seama de ambele elemente și cred că ar fi o mare reușită a președinției cipriote dacă a reușit să realizeze ceva în acest sens. Trebuie să susțineți politica de coeziune și solidaritate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Are acum cuvântul domnul Ertug. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vă felicit pentru preluarea președinției și, în primul rând, vă urez mult succes pentru îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în aceste timpuri dificile. Va fi nevoie de angajamentul dumneavoastră total pentru a crea creștere și ocupare în Uniunea Europeană. Așteptăm și cu nerăbdare propunerile noastre concrete pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Parlamentul European vă va sprijini în, această, în acest demers. O prioritate foarte mare este și sunt și negocierile pentru cadrul financiar multianual și uh, Ați recunoscut în mod corect că finanțarea rețelelor transeuropene uh, sunt legate de o mare valoare adăugată europeană și doresc să fac apel la dumneavoastră să uh, să faceți în așa fel ca în Consiliu să se acord de finanțare pentru aceasta și țara dumneavoastră ar profita de pe urma acestor finanțări. De exemplu, um, portul dumneavoastră uh, din uh, Lima Sol face parte din uh, această rețea cheie, apoi um, un um, aeroport la Larnaca și așa mai departe. Când vorbim despre Cipru, vorbim, bineînțeles, și despre o problemă nesoluționată, menționată deja. Domnule președinte, la ce scenariu trebuie să se aștepte Uniunea Europeană dacă nu se ajunge la o soluție în Cipru? După 38 de ani de negocieri eșuate, nu ne putem aștepta la o soluție prea curând. Vă mulțumesc, domnul Van de Camp. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. În calitate de creștin democrat olandez, Doresc să urez mult succes președinției cipriote a Consiliului. Sunteți un stat mic și eu vin dintr-un stat mic și întotdeauna provocarea este enormă pentru noi eh, să ne impunem între uh, unii ca Merkel, Schulz sau Hollande. Uh, sunt de acord cu președintele Barroso, trebuie să vă concentrați pe ce este esențial. Această perioadă e una foarte scurtă și trebuie făcute multe. Și aici mi se pare că lipsește termenul subsidiaritate. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem chiar noi la nivel național, iar Uniunea Europeană trebuie să se ocupe doar de ce este esențial. Combaterea crizei despre care am mai vorbit, aprofundarea pieței interne despre care am vorbit, uh, Cadrul financiar multianual. Am vorbit despre toate acestea, însă economia îl afectează și pe cetățeanul de rând european. Și asta înseamnă că Parlamentul European are o mare responsabilitate. Trebuie să se implice și să aibă grijă să nu fie prea mult mărit bugetul. Colegii liberale au menționat politica de azil pe care doriți dumneavoastră să o duceți la bun sfârșit în acest semestru. Însă, domnule președinte, vă rog frumos să acordați atenție poziției Parlamentului European. Împreună cu Consiliul am avut niște ciocniri pe tema politicii brevetelor și pe tema Schengen. Și sper că dumneavoastră veți avea o abordare constructivă. S-a vorbit foarte mult despre Turcia în această dimineață. Situația este complexă, dat fiind și uh, legătura dintre Cipru și Turcia. Însă și aici vă doresc mult curaj și ca să-l citez și eu pe Socrate, lăsați Uniunea într-o stare mai bună decât era când ați găsit-o. Mulțumesc tot uh, și pentru Socrates. Acum a luat cuvânt, acum s-a înscris la cuvânt domnul Vigenin. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Cristofios, vă felicit pentru um, agenda clară și ambițioasă și pentru declarația noastră vis-a-vis de nevoia de creștere și solidaritate cu cetățenii cei mai săraci ai Uniunii. Vă asigurăm că socialiștii europeni vă vor susține toate eforturile de a atinge aceste uh, obiective și vă mulțumesc și pentru că susțineți aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen. Este foarte important pentru noi. Văd un anumit simbolism în președinția cipriotă. În centrul politicii europene va fi o țară care, geografic vorbind, se află la periferia Uniunii. Al doilea aspect este că unul dintre cele mai mici state membre va, duce, uh, va conduce o Uniune de 500 de milioane. Cred că aceasta arată uh, Uniunea uh, unică, natura unică a Uniunii noastre și va putea arăta cetățenilor ce am realizat odată cu una din ultimele extindere ale Uniunii Europene. Proximitatea dumneavoastră de uh, sudul Mediteranei va sublinia încă o dată nevoia de a ajuta aceste, acele țări, de a ajuta de economia, democrația lor și dezvoltarea lor socială, care sunt esențiale pentru reușita abordării, noastre, abordării relației noastre cu aceste uh, state. Un alt aspect. O țară divizată trebuie să unească statele membre în spatele unui buget care trebuie să uh, stabilească uh, pașii pentru dezvoltarea viitoare a Uniunii. Și nu în ultimul rând să facem tot ce putem pentru a reuși o extindere reușită în cadrul viitorului cadru financiar multianual. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Vigenin, domnule, domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez bun venit președintelui Cristofias în rândul nostru. Aș dori să-i mulțumesc pentru prezentarea și discursul său. Președinția cipriotă s-a referit la cele patru um, priorități pe care și le-a stabilit, um, la faptul că Europa trebuie să fie mai aproape de vecinii săi, da, ar trebui să fim mai apropiați, mai ales de vecinătatea estică, dar și de statele din zona mediteraneană. Și este logic, pentru din, datorită poziției geografice a Ciprului. Cred că președinția cipriotă ar trebui să urmeze uh, prioritățile președinției daneze referitoare la extinderea Uniunii Europene și de asemenea cred că ar trebui să continuăm cu procesul de uh, aderare. Ciprul ar trebui să se concentreze asupra activităților. Președinția cipriotă ar trebui să se uh, concentreze asupra luptei împotriva corupției. Credem că multe țări din uh, zona Balcanilor suferă de pe urma acestor fenomene și dacă nu sunt și dacă aceste probleme ar fi rezolvate, Europa ar fi mai bună. Știm că situația din uh, Balcani are un efect direct asupra securității uh, din Europa. Începerea negocierilor cu Muntenegrul, Serbia, deschiderea negocierilor cu liderii din Bosnia și Herțegovina, uh, toate aceste activități au creat baze uh, solide care vor fi ca o trambulină pentru o viitoare extindere. De aceea, președinția dumneavoastră ar trebui să investească eforturi în acest uh, proces, pentru că oprirea extinderii ar putea să aibă consecințe negative. Vă urez mult succes! Vă mulțumim, domnule Cucan. Urmează acum uh, doamna Papadopoulou. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În istoria sa, Cipru, Cipru a fost adesea ocupat, însă a rezistat. În 2004 uh, a intrat în familia europeană și în 2008 în zona euro. Astăzi, Cipru își uh, asumă președinția Consiliului. Este un stat mic ca dimensiuni, divizat de invazia turcă, însă Cipru este prezent și este gata să facă față tuturor dificultăților, criza economică, criza datoriei, criza valorilor și suntem convinși că Cipru va reuși pentru că are la dispoziție personalități eminente, pentru că luptă din greu, pentru că are o viziune a Europei popoarelor și a valorilor, o Europă a creșterii, a ocupării și a, locului de, a locurilor de muncă. Cipru este gata să ducă mai departe agenda europeană printr-o președinție hotărâtă și așteptăm din partea, europeană, din partea Uniunii Europene mai multă strategie față de această insulă, să se recunoască rolul uh, geostrategic al uh, Ciprului în această parte a Mediteranei și cerem de asemenea să se pună capăt ocupării turce și colonizării forțate. Altfel, va trebui să punem capăt și uh, traiectoriei pro-europene a Turciei. Urmează acum domnul Teoharu. Doamna Teoharu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκφράζω την περηφάνεια μου για την ανάληψη... Mulțumesc. Vreau să vă spun că sunt mândră că Cipru, patria mea, își asumă președinția Uniunii Europene. Îl felicit pe domnul Cristofias, președintele Republicii, pentru intervenția dumnealui foarte inspirată, care a definit în mod clar obiectivele uh, Uh, președinției sale. Mai întâi, cadrul financiar multianual care trebuie gestionat, dar și aspectul umanitar, ajutorul alimentar pentru persoanele aflate în dificultate. Stimați colegi, domnule Watson, poate că Ciprul este divizat, dar nu este o jumătate de țară, cum spune domnul Bais. Și Poate această diviziune este legată și de forțele coloniale, cum este Marea Britanie, care rămâne prezentă în această țară sub forma anacronică a bazelor sale militare. Iar o mare parte a responsabilității pentru uh, problemele comunității cipriote uh, o poartă Turcia și colonizarea insulei noastre divizate, după cum spuneam. Uh, îi sunt recunoscător domnului președinte Schulz, care în mod clar, just și stabil a evocat problema poziției intransigente a Turciei, chiar uh, insultătoare vis-a-vis -vis de problema Republicii Cipru. Este un lucru care s-a repetat în mod clar la Ankara. Turcia trebuie să-și asume responsabilitatea, nu doar vis-a-vis de poziția sa uh, în fața uh, președinției cipriote, ci și vis a -vis de Cipru ca și republică. Și de aceea cred că Parlamentul European trebuie să își asume și el responsabilitatea. Trebuie să hotărâm imediat întreruperea uh, negocierilor de aderare ale Turciei, câtă vreme aceasta nu schimbă poziția. Mulțumesc! Mulțumim, uh, stimată colegă. Uh, s-ar putea spune că toate lucrurile bune vin câte trei, un al treilea reprezentant al Ciprului, domnul Sercas. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Cristofias. Vă urez mult succes uh, în um, munca dumneavoastră pentru o Europa uh, mai integrată și mai justă. Uh, împărtășesc poziția dumneavoastră din discursul dumneavoastră. Avem nevoie de o economie mai sănătoasă, dar și de o, sănătate, de o societate mai sănătoasă. Avem nevoie de integrare socială dacă nu există o economie de asemenea justă și uh, sănătate, uh, avem o problemă. Uh, puteți, am văzut că o țară mică poate avea o mare președinție. Apoi, în ceea ce privește migrația, uh, libera circulație a lucrătorilor, există mii de lucrători în Europa care nu pot face față provocărilor globalizării. Sperăm că veți uh, acționa cu toată energia. Vă mulțumim și vă urăm o multă, mult succes. Mulțumim, domnul Kellam. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că Cipru întrupează un miracol istoric și cultural. Asirieni, egipteni, persani, romani, venețieni, turci, britanici, au dominat această insulă. Cu toate acestea, ciprioții au supraviețuit și au păstrat nu doar o identitate clară, ci și o deschidere, un spirit al prieteniei și al creativității. La începutul acestei președinții istorice, merită să, să, ne amintim ce spunea președintele Barroso. Nu putem reuși decât împreună și nu uh, aruncând vina unii pe alții, ci concentrându-ne asupra obiectivului nostru comun. Unul din principalele sarcini ale președinției cipriote trebuie să fie uh, reconstruirea punții dintre Parlament și Consiliu. Recent, Parlamentul European a fost exclus de la procesul decizional privind Schengen. Săptămâna trecută, Consiliul a uh, decis unilateral să modifice aspecte ale sistemului european de brevete. Cum putem să vorbim credibil, să spunem că e nevoie de mai multă Europa, dacă una din instituțiile europene este uh, total dezechilibrată în acest uh, sistem instituțional? Ați vorbit de asemenea despre obiectivul referitor la piața unică, care împlinește 20 de ani, deci e destul de în vârstă ca să nu mai aibă nevoie de tutori și de limitări impuse de niște nași state membre. Cer președinției cipriote să continue să aprofundeze piața unică și de asemenea să facă un program clar de uh, desăvârșire a pieței unice și să stabilească un calendar de îndepărtare a obstacolelor care încă mai există. Trebuie promovată piața unică digitală și de asemenea să o utilizăm ca pe o cheie care să descuie, să descătușeze potențialul de creștere al Europei. În ultimul rând, trebuie să ne amintim cu toții că ne aflăm acum într-o situație anormală și anume trupe ale unui stat candidat se află pe teritoriul statului care deține președinția. E sarcina noastră comună și răspunderea noastră comună să punem capăt acestei situații. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Flașicova Benova. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte um, Cristofios, vă urez și o bun venit la Parlamentul European și doresc președinției noastre să aibă o preș- um, succes în aceste șase luni. Discuțiile deschise sunt întotdeauna ideale pentru o relație bună. Prin urmare, domnule președinte, vă întreb dacă o parte din programul dumneavoastră se, lupta, se uh, concentrează pe lupta împotriva crizei uh, cum vede țara dumneavoastră cele două instrumente importante pentru lupta împotriva acestei crize și anume eliminarea paradisurilor fiscale și totodată consolidarea fiscală. Vă pun această întrebare fiindcă Țara dumneavoastră uh, așteaptă un ajutor din partea Fondului de Stabilitate, iar noi cu toții va trebui să spunem da. Eu vin dintr-un stat uh, unde salariul mediu este sub 800 de euro și va trebui să explic cetățenilor de ce susținem acest ajutor și dacă țara dumneavoastră este gata să informeze uh, Slovacia despre uh, companiile uh, slovace care prezintă probleme. Mulțumesc, domnul Bergen. Domnule președinte Cristofias, urez președinției cipriote o muncă plină de succes în interesul Uniunii Europene și a Ciprului, bineînțeles. De multe ori, țările mai mici sunt mai sincere în această afacere europeană, să-i spunem așa, și sunt și mai, uh, au și o mai mare afinitate cu Parlamentul European. Am avut discuții cu, prim, cu ministrul Maia Vroianis uh, cu privire la cadrul financiar multianual și au fost discuții foarte uh, promițătoare. Salut documentul uh, președinției cipriote de luni în care se sublinia strânsa cooperare cu Parlamentul la elaborarea unui cadru financiar multianual și uh, respectarea strictă a drepturilor Parlamentului CRES din uh, Tratatul de la Lisabona. Salutăm acest lucru în mod special. Uh, Aș dori de asemenea să adaug că pentru noi în această dezbatere raportul uh, Comisiei Speciale rămâne baza. Avem nevoie de o legătură mai strânsă cu eficiență în sensul strategiei Europa 2020. Avem uh, nevoie de asta pentru ca și uh, aici tratatul de la Lisabona să fie respectat subliniem importanța unității bugetului și suntem dispuși să facem negocieri intense aici înainte să obținem o propunere pentru un cadru financiar multianual, pentru că dorim să putem fi de acord cu un uh, rezultat și nu să primim uh, ceva la final uh, pe ca cu care să putem fi sau nu de acord. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Böge! Are acum cuvântul doamna Estrela. Obrigada, senhor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cristofias, vreau să vă urez mult succes în această președinție. Vom avea nevoie de succes în ceea ce privește uh, revizuirea directivei privind concediul de maternitate. Noi am adoptat o propunere în octombrie 2010 uh, și Consiliul nu a făcut nimic până acum. Propunerile noastre au rămas fără răspuns. Consiliul nu a manifestat niciun fel de interes față de aceste subiecte și nu a propus un dialog, iar noi dorim uh, uh ca situația familiilor să fie ușurată. Trebuie să dăm o lecție celor care uh, consideră că maternitatea nu este importantă, celor care nu doresc să aloce bani pentru concediul de maternitate. Trebuie să fie conștienți cu toții că suntem în criză demografică și că trebuie să ne repunem în discuție sistemele de asigurări sociale. Domnule președinte, sper că veți uh, lua uh, frâiele acestui dosar și că Consiliul va asculta în sfârșit de Parlament. Mulțumesc, domnul Gariga poiedo Președinte, señor primer ministru una... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din uh, grupul uh, politic, din păcate, ne-a părăsit un uh, fost uh, prim-ministru și uh, persoana, purtătoarea de cuvânt iarăși a plecat și din păcate noi nu ne punem de acord în multe privințe, dar suntem de acord cu faptul că acest fond este locomotiva de creștere în Europa. Avem 55 de milioane de euro din fondurile structurale care intră în pactul de creștere. Dar, domnule președinte, nu avem fonduri structurale și uh, nu a, dacă oamenii nu introduc bani în acest fond, în acest fond nu vor exista uh, fondurile necesare pentru că în bugetul european nu există destule fonduri rămase pentru a fi transmise către fondurile structurale pentru că în noiembrie 2011 am eșuat și uh, procedura de conciliere a bugetului între Consiliu și uh, Parlament pe această temă a eșuat. Bugetul pe 2013 este într-o situație și mai proastă, având în vedere că Comisia a prevăzut doar o creștere de 2,9%, deci mult mai puțin decât ne așteptam. Uh, ceva mic e și frumos, se spune, dar noi am vrea să știm cum uh, președinția dumneavoastră într-o țară mică încearcă să reconcilieze aceste două idei extrem de diferite uh, între Parlament și Comisie și uh, ceea ce fac statele membre. Mulțumesc. Mulțumesc. Acceptați o întrebare din partea domnului Rubic? Rica, tu you accept blue card? Acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Rubic? Riga Doresc să-i mulțumesc domnului Gariga pentru că exact întrebarea legată de cum va continua activitatea cu bugetul Uniunii Europene este esențială pentru noi. Domnule Gariga, credeți că bugetele care în statele membre în fiecare an sunt de fapt majorate și doar în puține state sunt reduse, oferă um, și posibilitatea de finanțare suplimentară a bugetului Uniunii Europene? Cum gândiți în legătură cu asta? Domnul Gariga. Yeah. Eh, Domnule rbig după cum știți, știți la fel de bine ca și mine că în momentul acesta pozițiile în Consiliu în ceea ce privește bugetul pentru 2013 și poziția Parlamentului sunt divergente. La fel ca mine știți că fără a avea sume suficiente, nu vom putea îndeplini angajamentele adoptate de Consiliu în ceea ce privește Pactul pentru Creștere. De aceea considerăm că președinția cipriotă are un rol fundamental nu numai pentru perspectivele financiare, cum se spunea mai devreme, ci pentru a debloca bugetul pentru 2013. Dacă nu se deblochează bugetul, nu o să fie niciun pachet de creștere. De aceea, responsabilitatea președinției cipriote este atât de importantă. Mult. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, trecem acum la procedura Catch the Eye. Trebuie să vă spun că am uh, mai mult de 10 colegi înscriși pe listă. Din păcate, din uh, motive uh, legate de presiunea timpului, nu voi putea să dau cuvântul tuturor, pentru că mai avem un alt punct pe ordinea de zi înainte de voturi. De aceea, vă rog să aveți toată înțelegerea. Domnul Comuțachis este primul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, din partea președinției cipriote, stimați uh, colegi, uh, din punct de vedere istoric, politic, simbolic, momentul preluării președinției Uniunii Europene este foarte important. De a exercita președinția este uh, o datorie foarte importantă, mai ales în contextul acestei crize generale. Uh, este o mare provocare și Europa trebuie să fie unită, trebuie să fie solidară, trebuie să-și găsească o cale. Trebuie să ne regăsim, să construim încrederea cetățenilor europene în instituțiile europene. Acest lucru este un obiectiv și sperăm ca președinția cipriotă să aducă o contribuție în acest sens. Este absolut limpede. Există, cum spuneam, o mare provocare. Instituțiile din Europa în clipa de față um, nu sunt 100% credibile și um, o uh, stat, uh, un stat care este candidat la aderare are uh, dubii. Eu cred că nu trebuie să nu lăsăm în izolare. Domnul Tabai Chandor. Mulțumesc. Este uh, o sarcină foarte dificilă pe care și-o asumă președinția cipriotă în ce privește inclusiv stabilirea cadrului financiar multianual. Important în clipa de față în Europa este utilizarea mijloacelor pentru coeziune, iar fondurile de coeziune, din păcate, au fost reduse. Există o problemă specifică în Ungaria în Ungaria, 20 până la 30% din încasările din coeziune se pierd în felul acesta. De aceea cred că ar fi important ca în perioada președinției cipriote, pe lângă marja uh, superioară, să fie stabilită și o marjă inferioară. Din acest punct de vedere, președinția daneză a făcut niște demersuri și mi-aș dori ca uh, președinția cipriotă să continue, de fapt, uh, ceea ce inițial președinția daneză a vrut să facă, pentru că pentru uh, Ungaria nu este acceptabil ca 20 până la 30% din fondurile de coeziune de până acum să le piardă. Mulțumesc foarte mult. acum domnul Weigel. Mulțumesc, domnule președinte. am Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă, să vă felicit, domnule președinte, pentru toată înțelepciunea pe care ați împărtășit-o cu noi, spunându-ne că nu ar trebui să ne exportăm înțelegerea și ideile de soluții de criză. Bineînțeles, așteptăm foarte multe din partea Ciprului, pentru că avem de tratat subiecte extrem de importante și știm că Ciprul este faimos pentru diplomația sa. Multă vreme a fost condus de uh, colegul meu, distinsul meu coleg, domnul Casulidis, care a reacționat și domnia sa la discursul ținut de domnul Graham Watson. Trebuie să spun că nu suntem de acord cu punctul de vedere al Turciei și cu poziția față de președinția cipriotă. Dar cred că Turcia ar putea să fie mai rezonabilă dacă și noi am fi mai deschiși către Turcia. Dumneavoastră, ca țară mică, puteți face foarte multe din, pentru perspectiva europeană ale altor state. Mulțumesc, domnul Van Dalenbite. Voorzitter, eh, Cyprus houdt de traditie van. Domnule președinte, Cipru respectă misiunea apostolilor și se bucură de simpatia noastră. Ocuparea de către Turcia unei părți a insulei uh, ne face să fim foarte sensibili, dar Ciprul nu trebuie să se întoarcă către Rusia, chiar dacă președintele a studiat în Rusia, nu trebuie să devină dependenți de Putin pentru că dacă le dați un deget, o să vă ia toată mâna. Iar Ciprul trebuie să se întoarcă către Europa și să ceară ajutorul Europei. Trebuie să-și facă ordine în propria casă, trebuie să facă ordine și în Consiliu, dar există și problema controlului băncilor cipriote. Cum e posibil ca unele bănci au asemenea dificultăți? Lucrul acesta nu se poate explica doar prin legăturile strânse cu Grecia și în cele din urmă pentru președinția dumneavoastră. Aș dori să vă urez mult succes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rossi. Rossi. Grazie, președinte. Cipru... Mulțumesc, domnule președinte. Ciprul este un ghimpe în coasta Europei. O Europa care, din motive pur comerciale, nu doar că nu a obligat Turcia să iasă din partea nordică a Ciprului, ci o finanțează chiar. Ocuparea uh, Ciprului de Nord a uh, eliminat libertatea de uh, practică religioasă și uh, oamenii au de suferit în partea nordică a insulei nici măcar nu se pot practica servicii religioase și uh, casele au fost confiscate și distruse. Sper că președinția cipriotă va putea să aibă o poziție mai clară împotriva invadatorilor și să-și apere interesele cetățenilor uh, în ciuda uh, celor care au interese comerciale cu Turcia. Domnule președinte, sper că veți putea face ceva pentru țara dumneavoastră și pentru poporul dumneavoastră care merită să uh, fie uh, printre noi din nou. Bronz, Andrew. Mulțumesc, domnule Andrew Bronz. Mulțumesc. Vorbim despre uh, creștere și angajarea forțelor de muncă, trebuie să ne gândim și la uh, stabilitatea zonei euro. Pentru că globalismul și acordurile uh, comerciale, de fapt, au uh, distrus baza manufacturieră și lucrători europeni și au pierdut locurile de muncă. Deci este, s-au produs schimbări demografice. Noi trebuie să găsim răspunsul la acest fenomen ce anume le-a produs. Trebuie să uh, ne gândim și inclusiv la uh, politica de migrație și să ne gândim la uh, cei care vin din state în curs de dezvoltare Trebuie să ne gândim de asemenea la situația uh, demografică, pentru că de fapt uh, se produce un transfer în care uh, lumea a treia ajunge la noi, persoane care vin cu o cultură profund diferită. Mulțumesc, domnul Jan Koszowski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Cipru este acum la cârma noastră într-un moment în care discutăm atât de lucruri importante în Europa. O provocare este să închidem cu succes negocierile pe termen lung privind cadrul financiar multianual. Sunt de acord cu părerea dumneavoastră că ar trebui să avem un buget efectiv, un buget corect care să sprijine angajarea forței de muncă, mai ales pentru tineri. Pe dar pentru asta avem nevoie de finanțare corectă, mai ales pentru politicile al căror obiectiv este să stimuleze competitivitatea și creșterea și politica de coeziune ca și politica de inovare. Ca reprezentant al unei regiuni cu ieșire la mare din Polonia, Mă bucur că președinția vrea să dea o nouă viață politicii maritime. Vă urez succes, mulțumesc! Mulțumesc! prezydencji, która będzie... Petrovski, Acum avem președinția cipriotă pentru șase luni, dar Europa este visul tuturor popoarelor și acest, cetățenii sunt îngrijorați de faptul că uh, criza încă nu a trecut, deși ar fi trebuit. Uh, din păcate, realitatea arată că lucrurile nu s-au chiar atât de roz și uh, majoritatea priorităților prezentate de Cipru vor fi uh, depășite de necesitatea de a salva țările falimentare. Vrem să credem asigurările date de președinția cipriotă că problemele băncilor cipriote nu vor influența președinția. Totuși, S-ar putea ca acest lucru să cauzeze probleme pentru realizarea unui consens în ceea ce privește cadrul uh, financiar. Cred că autoritățile cipriote au avut dreptate să includă aceste priorități naționale pe ordinea de zi, și anume politica maritimă și siguranța maritimă. Înțelegem acest lucru perfect pentru că în barca europeană avem 27 de state membre cu un destin comun și dacă acest vas se răstoarnă, uh, toată lumea se va scufunda. Deci toți ar trebui să fim interesați de stabilitatea președinției cipriote. Mulțumesc. Mulțumesc. Ultimul vorbitor pe ordinea de zi, domnul Gary Mitchell. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri mi s-a spus că recapitalizarea băncilor din uh, Marea Britanie uh, a însemnat 4,9% din PIB. Dar e vorba de 4,5 uh, miliarde de euro, ceea ce uh, ne indică este că ă, zona euro și Marea Britanie au dificultăți. Noi ar trebui să ne ajutăm reciproc, iar eu aș invita președinția cipriotă să ă, acționeze împreună cu președințiile care urmează pentru a stimula interguvernalitatea, pentru că prima jumătate a fostului uh, secol a dus la uh, crime sau uh, au pierdut milioane de vieți omenești. Nu trebuie să mai ajungem într-o asemenea situație. Noi trebuie să creăm o eră de aur în baza interguvernamentală. Domnule Mitchell, acceptați un cartonaș albastru? Mulțumesc, domnule Mitchell. Sunteți de acord cu mine că este foarte important ca la nivelul Comisiei afirmațiile din această instituție să se desprindă mesaje foarte clare. Gândim la ceea ce a spus domnul Barroso ieri, care sunt contribuțiile cetățenilor britanici la băncile europene, dar eu cred că 30% din sume au fost pentru a salva băncile din Irlanda și din uh, zonele europene. Eu cred că propunerea Comisiei este în clipa de față mai ales uh, în baza contribuției băncilor din Germania și din Franța. Eu cred că propunerile Comisiei în clipa de față trebuie să se bazeze pe priorități foarte clare pe care președinția cipriotă să și le asume. Domnule Președinte, sunt de acord că este necesar să se acționeze în acest sens, dar uh, micuța țară, Republica Irlanda, uh, preia mai mult din Marea Britanie decât uh, exportă și eu cred că nu trebuie să sufere zootehnia. Mulțumesc, trebuie să încheiem aici domeniul CHCI și ajungem la intervențiile din partea Comisiei și Consiliului și dau cuvântul domnului comisar Sefcovici. Uh, Mulțumesc. Cred că dezbaterea aceasta arată foarte clar că programul prezentat, domnule președinte, este foarte ambițios și este binevenit și de asemenea că președinția dumneavoastră se va confrunta cu mai multe uh, probleme pe frontul economic și politic. Cred că din această dezbatere a reieșit clar că prioritățile vor fi cadrul financiar multianual și negocierile respective, măsurile anticriză, inclusiv măsurile de stimulare a creșterii și creării de locuri de muncă, întărirea și Uniunii Monetare și Financiare, ca și întărirea potențialului pieței unice. Vreau să fac câteva observații privind prioritățile importante. Cadrul multianual financiar trebuie să amintim tuturor că nu este vorba de bugetul Bruxelului sau Strasburgului, ci este bugetul care aduce plus valoare cetățenilor europeni, agențiilor, comunităților europene. Principiul cheltuielii inteligente se vede foarte clar. Mai mult de 94% din acest uh, cadru, din bugetul anual, revine în statele membre, în regiunile statelor membre și la cetățenii europeni. Este clar plus valoare care vine de la, plus, de la Uniunea Europeană, care nu poate fi întotdeauna realizată în procesul de realizare a bugetului național. Ni se pare că este cea mai bună investiție pe care o are Uniunea Europeană pentru a spori, pentru a da un impuls creșterii inteligente. Dacă vorbim de cheltuirea inteligentă, să ne gândim la bugetul acesta care nu permite Uniunii Europene și Comisiei să-și îndeplinească um, angajamentele legale și să ducă la îndeplinire proiectele coerente, mai ales în aceste momente de criză dură. Dacă vorbim de importanța agendei Europa 2020 și, și se apropie 2020, să ne gândim la proiectele și politicile care nu pot fi finanțate și în statele membre vechi și noi, pentru că toate aceste state trec prin dificultăți economice. Cred că această criză arată foarte clar că avem nevoie de mai multă Europa, de o uniune economică și monetară mai adâncă și trebuie să ne îndreptăm către politic, uh, Uniunea politică. În primul rând, Uniunea Bancară, pentru că este cea mai presantă și poate fi realizată într-un timp scurt și nu trebuie să schimbăm tratatele pentru acest lucru. Este absolut important să restaurăm, să redescoperim încred încrederea în Europa. Și avem nevoie de acest lucru în ciuda faptului că ne gândim, eu știu, la cerințele de capital pentru bănci care s-au discutat foarte mult astăzi și noi regulamente bancare. Noi am făcut cel mai mult în comparație cu alte state membre ale grupului G20. În ce privește piața unică, am uh, eliminat barierele care vor duce la crearea a mii de locuri de muncă. Trebuie să acționăm repede și cu hotărâre. Avem speranțe mari pentru președinția cipriotă ca să rezolve și să realizeze aceste angajamente în ce privește achizițiile publice, calificările profesionale și alte măsuri de întărire a creșterii care au fost uh, identificate pentru acest an. Aș dori de asemenea să subliniez că în abordările orale privind negocierile pentru mm, cadrul financiar multianual, și privind uh, adâncirea Uniunii Economice și Monetare, Ați vorbit de metoda comunitară și de respectarea principiilor comunitare care vor fi ghidul președinției dumneavoastră. Apreciem acest lucru și după ce i-am ascultat și pe deputații Micem și Callum, putem doar așa să demonstrăm că vrem să reușim și că vom reuși împreună. Domnule președinte, foarte mulți vorbitori au uh, apreciat faptul că v-ați pregătit cu temenicie pentru președinție și că ați arătat multă hotărâre de a reuși. Noi vom face tot ce putem ca să vă ajutăm să vă atingeți obiectivele cu succes pentru că ar fi cea mai bună veste pentru cetățenii europeni, așa încât aș dori să vă urez noroc și succes în timpul președinției dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Uh, Domnule vicepreședinte al Comisiei, mulțumesc foarte mult pentru expunerea dumneavoastră și dau acum cuvântul domnului președinte al Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc din suflet liderilor uh, partidelor politice pentru urările pe care mi le-au făcut și pentru vorbele bune. În ceea ce privește președinția cipriotă și gradul de pregătire al țării noastre pentru a deveni președinția în exercițiu a Consiliului. Acest lucru este extrem de important pentru noi și este încurajator în același timp. Este încurajator pentru că reprezentăm o țară mică care are ambiția de a avea o funcție publică fără a ține cont de uh, interesele naționale. Vrea să servească uh, Uniunea Europeană, nu vrea să-și promoveze propriile interese, tocmai pentru că suntem o țară mică, suntem un membru nou al Uniunii Europene și, așa cum am auzit de la mulți vorbitori, uh, Vrem să ne facem treaba așa cum trebuie. Ne place această datorie și vrem ca țara noastră să rămână membră în Uniunea Europeană. Firește, avem de-a face cu nenumărate probleme și probleme grave și văd că uh, s-au exprimat și, s-a exprimat și neîncredere și acest lucru nu este întâmplător. Toate aceste lucruri pleacă de la nemulțumirile uh, avute legate de criza uh, financiară, care afectează nu doar anumite state, ci întreaga Uniune Europeană. Cum putem rezolva aceste probleme? Trebuie să fim uniți, trebuie să avem o cooperare între instituțiile europene, o cooperare foarte strânsă. Și ceea ce am spus în discursul meu de introductiv nu au fost simple vorbe fără a avea o legătură strânsă și discuții zilnice între instituțiile Uniunii Europene, nu putem obține nimic, nu putem reuși nimic. Vom continua discuțiile unii ar spune că Consiliul e responsabil, alții ar spune Comisia e responsabilă, alții ar spune Parlamentul European nu se exprimă foarte bine și în silul acesta vă dați seama că nu o să ajungem niciodată la o soluție. Uniunea Europeană este o uniune a compromisurilor, fie că ne place, fie că nu, pentru că reprezentăm țări diferite și uneori interese diferite. Ca intermediar onest și independent, Ciprul va încerca să fie la mijloc, să ajungă la compromisuri între diversele puncte de vedere politice. Încercăm să facem ceva nou, încercăm să avem o disciplină financiară uh, în paralel cu coeziune uh, și creștere. Încercăm să fim un broker, dacă vreți, și acest lucru, aceasta e o abordare nouă. Pentru că nu uitați, ce am făcut până acum ne-a dus și mai profund în criză și acest lucru nu aduce onoare Uniunii Europene, pentru că cetățenii așteaptă foarte mult de la UE. Ciprioții au hotărât cu toții să intre în Uniunea Europeană și au sărbătorit acest lucru când au reușit să adere s-a părut că este o gură de aer proaspăt pentru că intrăm în această mare familie și ciprioții și-au dat seama că se pot aștepta la un viitor mai bun. Și acum cetățenii, oamenii de rând, nu văd acest viitor mai bun. Și asta ne-a pus pe gânduri. Nu propunem să punem în aplicare politici comuniste și vreau să subliniez acest lucru. Pentru că se spune că e o președinție comunistă. Da, sunt cine sunt și sunt mândru de asta. Pentru că vin dintr-un partid care a servit uh, poporul cipriot timp de 90 de ani. A servit de principiile democrației și a participat pe deplin la lupta împotriva fascismului. Am avut foarte multe victime, dar am apărat democrația în timpul dictaturii militare, am încercat în mod pașnic să scăpăm de colonialism și am încercat să oferim condiții uh, de viață mai bună lucrătorilor. Deci am fost în prima linie a acestor eforturi. Și indiferent de ce s-a întâmplat în uh, sud-estul Europei și în alte uh, țări comuniste, eu nu pot să vorbesc decât de țara mea și de mine. Eu am luptat întotdeauna pentru democrație. Cei cinci ani în care am fost, am guvernat țara, sunt dovada acestor lucruri domnul uh, Cazulidis sau doamna Talhara sau domnul Mavro Nicolaus consideră că drepturile poporului cipriot au fost reduse în timpul președinției noastre? În timpul uh, celor șapte ani în care Cristofias a fost președintele Parlamentului, au, văz, au spus vreodată că nu pot să se exprime din potrivă. Democrația în Cipru funcționează foarte bine și cu toții suntem mândri de asta și tocmai de aceea vă spun să nu vă faceți griji. Nu credeți că un comunist va strica Uniunea. Comuniștii vor încerca să obțină o Uniune mai bună, cu o justiție socială mai bună, cu dreptate socială. Și vă spun că voi lupta pentru asta întotdeauna în cadrul instituțional al Uniunii Europene. Nu o să declanșez acum o revoluție, nu vă fie frică. În ceea ce privește Ciprul și problema Ciprului, vreau să-i răspund domnului Watson. Luptăm de ani de zile. Am avut discuții despre problema cipriotă pentru că este membru al uh, grupului de uh, contact cu uh, comunitatea cipriotă și turco-cipriotă și am spus că n-ar trebui să mai uh, discutăm, uh, să mai discute cu Turcia. Uh, Vă rog, până la urmă, vorbiți cu Cristofias dacă aveți ceva de spus. Nu-mi spuneți mie toate astea. Dar problema este că nu vreți să faceți acest lucru și putem să acuzăm Turcia așa, în principiu. I-am spus domnului Dogan, domnule prim-ministru, vă rog, acceptați-mă, acceptați să ne întâlnim ca să putem discuta, pentru că am o viziune și aș vrea să analizez această viziune cu dumneavoastră, pentru că se referă la uh, grecii ciprioți și la tur- uh, turcii ciprioți și este bine și pentru Turcia să materializăm această viziune. Eu nu sunt dușmănos față de turci, din potrivă. Am luptat alături de turci am fost un popor simplu care a luptat pentru drepturile lor democratice și astăzi și pentru o Turcie modernă și uh, pentru că și acolo există probleme legate de drepturile omului uh, pentru curzi și pentru alte comunități din Turcia. Drepturile lor sunt date. Turcia este o forță de ocupație și subliniez acest lucru și în principiu Uniunea Europeană în întregimea sa ar trebui să condamne toate măsurile luate de Turcia care subminează uh, rolul uh, Republicii Cipriote. Pentru că suntem o țară care nu e doar membra Uniunii Europene, ci o țară care face parte din toate organizațiile internaționale, inclusiv Națiunile Unite și uh, Tocmai de aceea nu putem accepta un asemenea comportament din partea Turciei. Sunt pe deplin pregătit în timpul mandatului meu de 5 ani am, m-am luptat constant, am făcut toate eforturile pentru a ajunge la o soluție la pro, problema cipriotă. Atunci când am uh, candidat la președinție, am făcut o declarație foarte clară. Am spus că primul și poate singurul motiv pentru care candidez la președinția Ciprului este să lucrez din greu și să am relații bune cu Turcia și cu turcii în general pentru a încerca să ajung la o unificare a țării noastre pentru că eu sper într-o coexistență pașnică și într-o cooperare frățească între ciprioții greci și cei turci, pentru că Ciprul aparține ciprioților, indiferent dacă sunt ciprioți greci sau turci uh, sau uh, armeni. Până la urmă, suntem o țară multiculturală, trebuie să recunoașteți și dumneavoastră acest lucru. Și pentru că suntem uh, comuniști internaționaliști, dacă se poate spune așa, aș dori să ne uh, luptăm cu toții pentru binele țărilor uh, noastre. Englezii sau turcii n-au ce căuta în, uh, Cipri, în Cipru. Nimeni care luptă împotriva Ciprului nu are ce căuta acolo. Trebuie să fim liberi și atunci putem fi siguri că vom avea niște relații foarte bune cu Turcia, cu Marea Britanie și, desigur, și cu Grecia atâta vreme cât ele nu se amestecă în treburile noastre interne. Deci vom avea niște relații foarte bune cu aceste țări. Aceasta este promis- uh, promisiunea pe care am făcut-o poporului cipriot și o reafirm în acest minunat for al Parlamentului European. Am făcut tot ce am putut, dar nu am primit niciun fel de reacție din partea Turciei. Pentru că Turcia are o politică expansionistă față de Cipru și îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar asta este realitatea. O să continui până la finalizarea mandatului și după uh, terminarea mandatului, pentru că nu voi mai candida încă o dată la președinție, dar și după uh, terminarea mandatului, până la ultima suflare, voi lupta pentru unificarea țării mele. O unificare care să ne ajute și să fie pașnică și aș vrea o Uniune Europeană care să fie bună pentru toate popoarele, pentru că acum avem un cartof fierbinte în mână, acest uh, cadru financiar multianual și vom încerca din rest puteri să ajungem la un compromis dar insistăm că avem nevoie și de coeziune socială și de creștere. Piața liberă este una piața nereglementată este cu totul altceva. Sunt împotriva acestor piețe necontrolate și spun acest lucru în cunoștință de cauză. Avem nevoie de intervenție din partea uh, guvernelor care au fost alese să guverneze. Deci nu putem lăsa piețele să guverneze, ci uh, guvernele alese democratic trebuie să o facă. Vă promit că toate lucrurile care au fost uh, declarate, nu, nu vreau să comentez toate declarațiile care au fost făcute, dar am luat notă de ele. Uh, există multe propuneri care sunt foarte importante și pe care o să le luăm în serios și în calcul și în cooperare cu președintele Schulz, uh, cu președintele Barroso, cu Parlamentul European, vom încerca să, găsim, să găsim acele soluții care să ajute cel mai mult. pentru a găsi o soluție comună pentru problemele Uniunii Europene. Vă mulțumesc călduros că m-ați ascultat, vă mulțumesc călduros pentru toate observațiile pe care, cum spuneam, o să le luăm în calcul. Vă urez toate cele bune. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vă mulțumim, vă dorim pentru responsabilitățile europene pe care vi le-ați asumat toate cele bune și sperăm că vom avea o colaborare fructuoasă.